Uh, good afternoon, uh, dear Bună ziua, dragi prieteni. Prezentarea studiului STOA, calitatea limbajului în era digitală spre un proiect în domeniul limbajului uman. Un raport extraordinar um, Tema o tratăm împreună cu membrii Comitetului de Cultură. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Doamna Kamenevert, care este noua președinte a Comisiei pentru Cultură și cu care sper să continui buna colaborare între comisiile noastre, își cere scuze pentru faptul că nu poate participa la această întâlnire. Prin urmare, Începem cu prezentarea studiului STOA, care este în egală măsură interesantă pentru membrii Comisiei pentru Cultură și pentru membrii Comisiei ITRE, studiu care prezintă actualele tendințe în domeniul tehnologiilor pentru limbajul uman, pe scurt HLT. Este un sistem de software conceput pentru a trata limbajul uman în toate formele sale, scris, vorbit. Și studiul se mai referă și la provocările cu care se confruntă societatea noastră în acest domeniu. și pentru traducerea și sistemul de interpretare din Parlamentul European ar putea avea o importanță crucială. Studiul se referă de asemenea la barierele sociale datorată limbajului și la efectele datorate inexistenței unei baze de susținere poate, pentru toate limbile europene. Însă este un proiect cu bătaie lungă, vizează poate următorii 15 ani. Este o temă crucială pentru Europa, cu cele 24 de limbi oficiale și peste 60 de limbi naționale sau regionale și minoritare. Vedeți, dumneavoastră, în China, peste un miliard și jumătate de oameni se pot muta dintr-un loc în altul uh, și continuă totuși să se înțeleagă între ei, ceea ce nu este cazul în Europa. De aceea este nevoie de astfel de puncte pentru a depăși barierele de limbaj și a îmbunătăți comunicarea între cetățenii din Europa, contribuind astfel și la stimularea pieței unite digitale. Studiul este disponibil în dosarele dumneavoastră și vă propun acum să începem cu prezentarea studiului STOA. Permiteți-mi să-i dau cuvântul reprezentantului STOA, un expert uh, de renume, domnul Rivera. Aveți la dispoziție 10 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Buzec, pentru introducerea dumneavoastră. Mulțumesc tuturor pentru participarea dumneavoastră, pentru a discuta această temă crucială pentru uh, Europa. De asemenea, aș dori să mulțumesc și unității STOA care este implicată în acest studiu și care vizează rolul tehnologiilor în domeniul limbajului pentru a depăși bariera lingvistică în era digitală. Vom discuta diferite teme astăzi. Primul se referă la multilingvismul în Europa și cum anume afectează acest lucru societățile europene, apoi uh, tehnologiile din domeniu și viitoare tendințe, apoi doresc să mă refer și la sectorul um, tehnologiilor pentru limbajul uman și opțiunile de politică. Multilingvismul în Europa. În Europa, cu 28 de limbi oficiale și peste 60 de limbi minoritare, uh, Multilingvismul este una dintre cele mai mari bogății pentru diversitatea culturală în Europa. Vedeți în a, pe această hartă toate limbile și dialectele din Europa. Totuși, această diversitate reprezintă și una dintre cele mai mari bariere pentru crearea unei uh, Uniuni Europene într-adevăr integrate în era digitală. Și vreau să vă dau câteva exemple aici. De pildă, peste 60% dintre uh, europeni nu pot comunica în uh, engleză și există diferențe mari între țări. În anumite țări, peste 80% din populație poate, nu poate să comunice în uh, engleză, de pildă în Ungaria, în altele această cifră fiind mult mai mică de 20%, precum Olanda. Uh, dacă mergem spre un scenariu multilingvistic, avem șase limbi majoritare, germană, engleză, franceză, italiană, poloneză și uh, spaniolă. Deci dacă s-ar comunica în aceste șase limbi, peste 15% din populație nu ar putea uh, comunica. În special uh, 11 țări europene pe care le vedeți uh, pe hartă. Există de asemenea un decalaj foarte mare în funcție de educația cetățenilor. În funcție de nivelul educațional, se vorbește sau nu engleză. Studii universitare fac ca șansa de a vorbi engleză să crească cu 20%. Iată deci o barieră importantă care depinde de educație, vârstă și alte caracteristici sociogeografice. Deci este un decalaj important pentru cetățenii europeni care are și consecințe economice foarte importante, integrarea migranților, capacitatea de acces la servicii de comerț electronic și așa mai departe, mobilitatea lucrătorilor. Numărul cetățenilor europeni care s-au mutat în altă țară pentru a munci și trăi este sub 6%. Bariera lingvistică este probabil unul dintre motivele principale. Dacă am depăși aceste bariere lingvistice, cifra de 6% s-ar transforma în 16%. Deci de trei ori mai mulți oameni s-ar muta în altă țară pentru a lucra dacă s-ar depăși această barieră. În ceea ce privește comerțul electronic, am constatat în studiul nostru că există o mare fragmentare a pieței în șase clastere uh, determinate de caracteristici culturale și lingvistice. În Ungaria, de pildă, numărul cetățenilor europeni care fac cumpărături online în altă țară e aproape de zero. În alt scenariu, fără bariere lingvistice, numărul cetățenilor europeni care ar face achiziții uh, <clears throat> din alte țări în Ungaria ar crește la 6 milioane, ceea ce reprezintă de trei ori cifra celor care cumpără online astăzi în Ungaria. Iată deci o mare oportunitate uh, să transgresăm această barieră lingvistică pentru ca și comerțul electronic să aibă de câștigat. Cum anume pot uh, contribui tehnologiile în domeniul limbajului? Uh, pentru a depăși acest decalaj. Acestea sunt aplicații care pot fi bazate pe produse, precum asistență digitală și așa mai departe. Există trei grupuri mari de <clears throat> tehnologii pentru un limbajul uh, uman. Traducerea automată reprezintă una dintre cele mai importante tehnologii pentru a evita barierele iar acestea se bazează pe o învățare aprofundată prin consultarea unor baze de date foarte vaste. Acestea reprezintă o soluție din ce în ce mai importantă pentru depășirea acestor bariere lingvistice. Există o astfel de aplicație a Google, care spune că se apropie de utilizarea de atingerea calității umane. Probabil că în următoarele decenii aceste tehnologii vor evolua astfel încât vor putea oferi uh, prin intermediul calculatoarelor uh, tra traduceri uh, comparabile cu cele umane. Important este însă să existe suficiente date între diferitele limbi pentru ca aceste tehnologii să funcționeze. Ele se bazează așadar pe baze de date extrem de ample. Dacă ne uităm însă la harta Europei, există o discrepanță foarte mare între datele disponibile pentru diferitele uh, limbi. Un alt studiu realizat în Europa a constatat că pentru majoritatea limbilor europene nivelul de suport uh, prin bază de date este foarte mic sau neexistent. Ceea ce face ca foarte multe limbi europene să fie restricționate digital, ceea ce este o problemă. Apoi mă voi referi la tehnologiile de limbaj uman și, uh, în, ca sector industrial în Europa. Problema este că ecosistemul pe internet este dominat de companii europene, în special din America. Vedeți în acest grafic diferența între susținerea pentru engleză și celelalte limbi în, din uh, ecosistemul internetului. Aș spune că în Europa numărul de companii care activează în domeniul tehnologiilor pentru limbajul uman este destul de mare, aproape de 500, dar majoritatea sunt mici sau foarte mici. Un sfert sunt micro-întreprinderi și 6% dintre ele care sunt mai mari au sub 200 de angajați. Deci o mare fragmentare. În domeniul cercetării și dezvoltării există peste 800 de centre care lucrează la aceste tehnologii și au existat și proiecte foarte de succes, precum uh, proiectul MOSES, care este un uh, soft cu sursă deschisă de traducere automată. Totuși, trebuie spus că ecosistemul de cercetare nu a reușit să stimuleze investiții în acest tip de tehnologie în Europa până acum. <clears throat> Care sunt provocările pentru industria europeană? Fragmentarea uh, importantă, faptul că principalul jucători uh, sunt uh, din America și multe companii europene au fost deja achiziționate de mari jucători la nivel mondial iar aceste activități de cercetare se fac în mod izolat. De aceea aceste inițiative trebuie coordonate în Europa, crescând astfel eficiența acestora. Și este vorba aici de toate limbile, nu doar de cele mari, și de aceea trebuie ca companiile europene să fie capacitate pentru a putea să se ocupe mai bine de aceste tehnologii. În domeniul politicilor, ce face administrația europeană? Am constatat că aceste tehnologii sunt foarte importante pentru Europa. Europa este un uh, mediu multilingv și de aceea trebuie să abordăm aceste provocări. Există, ne-am fi așteptat la o susținere mai importantă din partea instituțiilor europene în acest sens. Am analizat însă 3.000 de documente tehnice, politice și strategice, iar rezultatul este unul care ne dezamăgește. Există un mare decalaj atunci când analizăm Uh, în ce manieră se ocupă aceste documente de tehnologia internetului, precum cloud computing, internetul lucrurilor și cele care fac trimitere la tehnologiile pentru limbajul uman. În extrem de multe dintre aceste documente, domeniul tehnologiilor pentru limbajul uman este irelevant, ceea ce se reflectă și în opțiunile de politică ale Comisiei Europene. Vă dau un exemplu. În strategia pentru piața unică digitală din 2015 se menționează doar pe scurt serviciile multilingve. Dar asta în condițiile în care bariera mult bariera lingvistică reprezintă una dintre cele mai importante pentru piața internă. În aceste condiții am uh, propus o serie întreagă de recomandări politici instituționale, în care să, astfel încât să se regăsească acest aspect în într-un cadru adecvat. De asemenea, trebuie consolidată cercetarea în acest domeniu și Trebuie să se creeze platforme nu doar pentru engleză, ci și pentru celelalte limbi mai mici din Europa pentru a putea depăși acest decalaj lingvistic între limbile europene. De asemenea, trebuie conștientizați cetățenii, alți actori interesați și companiile pentru a le arăta cât de relevante pot deveni aceste tehnologii pentru Europa. Pentru că mulți oameni nu-și dau seama că aceste tehnologii pot oferi servicii foarte importante. Poate pot fi create fonduri mixte de investiții pentru a accelera capacitarea companiilor mici în Europa. Și mai propunem de asemenea și politici uh, publice care să se bazeze pe achiziții publice pentru astfel de instrumente. Deci uh, oferirea serviciilor publice în mai multe limbi și susținerea industriei europene. Aproape am termen, terminat, este ultimul diapozitiv. Deci, uh, principalele concluzii care se impun barierele lingvistice în Europa sunt foarte importante și au consecințe socioeconomice importante. Tehnologiile în domeniul limbajului uman se îmbunătățesc foarte rapid și credem că aceste tehnologii oferă Europei posibilitatea de a depăși aceste bariere lingvistice Industria nu pare a fi foarte bine pregătită în Europa pentru a da un răspuns la aceste provocări datorită marii fragmentări. Aceste tehnologii nu sunt uh, corespunzător reflectate în, actuala, uh, în actualele informări și comunicări uh, ale Comisiei Europene. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și permiteți-mi să urez bun venit și colegului nostru, fost membru în Parlamentul European și în comisia noastră, Victorio Prodi. Mulțumesc pentru prezență. Te ține minte foarte bine, cel puțin unii dintre noi, și ești întotdeauna binevenit în Parlamentul European. Ai fost un membru foarte activ în comisia noastră. Okay, if you want to say few words or... Dacă dorești să spui câteva cuvinte, uh, te rog. Domnule președinte, sunt foarte emoționat de acest moment, uh, revenind acum, după doi ani și jumătate, în acest loc, care a fost uh, atât de important în viața mea și pentru capacitatea mea de a înțelege problemele umanității și a industriei. Întotdeauna aduc cu mine acest spirit pe care l-am învățat împreună cu dumneavoastră și cu colegii. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat prilejul să-i salut pe toți uh, colegii și foștii colegi în acest loc care a fost atât uh, de important pentru mine și pentru Uniunea Mondială. Thank you very much. We are not previous uh, colleagues, we are actual colleagues. You are, you are visitor. Uh, suntem uh, colegi, uh, sunteți un fost membru, jucați rolul de vizitator și de coleg. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la dezbatere. Domnul Rubiș. Nu s-a schimbat nimic, de fapt, la comisia noastră, după cum vrei, Vitorio. Uh, în calitate de președinte al STOA, te rog să spui câteva cuvinte. Uh, da, mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentare. STOA este evaluarea opțiunilor de tehnologie și cercetare. Așadar, încercăm să vedem cu ce tehnologii putem modela cu succes politica viitoare în Europa. Înțelegerea reciprocă este una, unul din cele mai importante mijloace de comunicare și de aceea trebuie ca mobilitatea internațională să aibă un caracter durabil și trebuie să folosim tehnologiile existente în mod optim. În al treilea rând, trebuie să facem trecerea și pasul de la lumea reală la cea virtuală în acest sens. Uh, și în ultimul rând, trebuie să vedem cum anume putem pune la dispoziția oamenilor tehnologii care să le mențină sănătatea. Dacă sunteți, uh, de pildă, într-un avion uh, și aveți probleme de sănătate, dar vorbiți o limbă minoritară, cum anume ne putem asigura că comunicarea poate fi eficientă și tocmai uh, bazele de date ample, mass data, ne oferă această posibilitate de competență lingvistică. Deci uh, putem să ne gândim cum anume putem îmbunătăți comunicarea interumană. Și Anul trecut am efectuat o deplasare în Silicon Valley, unde Google, în departamentul de cercetare, ne-a arătat că 1% din profitul de anul trecut l-au cheltuit pe activități sociale au pus la dispoziție circa un milion de telefoane mobile și le-au cuplat la sisteme de VLAN și au trebuit să codeze în alt limbaj telefoanele și au început să comunice prin intermediul uh, pictogramelor. Dacă ne mai gândim că astăzi pe internet se vând absolut toate produsele și mai vorbim astăzi și despre geoblocaj în Parlament, atunci rezultă cât de importantă este comunicarea și în economie. De aceea pledez ca pentru cel de-al nouălea program de cercetare a Uniunii Europene să începem să discutăm și despre piața internă lingvistică. Iar uh, activitatea de cercetare și dezvoltare de până acum poate fi un bun pas de plecare pentru a ne păstra și diversitatea culturală și lingvistică, lucru care ne-ar permite și un învaj competitiv în lume. Faptul că la noi în Parlament se vorbesc 24 de limbi uh, simultan, care sunt și exploatate de Google uh, în analiza limbilor pe care o face. Atunci trebuie să înțelegem că și noi trebuie să ne ocupăm de această problemă și că drumul spre lumea virtuală este unul scurt și și Comisia ITRE trebuie să se ocupe de acest lucru domnul Saudarvas. Eh, I would like to, thank him. Care a fost la inițiativa acestui studiu? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru laudele adresate. Într-adevăr, studiul este excelent, pregătit de către cercetători cu mare experiență. Aș dori să mulțumesc, în primul rând, STOA pentru sprijin, pentru sprijinul acestei idei. Nu o să mă refer la studiul în sine. Studiul ar trebui să fie studiat și uh, conține idei foarte valoroase, după părerea mea, dar eu aș dori să fac câteva observații. În primul rând, ce are Europa? Europa are un patrimoniu cultural, multicultural, uh, are politici pentru uh, limbi uh, consfințite în tratate, deci are un, un potențial de dezvoltare, dar ceea ce nu are Europa Uh, o politică a multilingvismului și a multiculturalismului în era informării, în era digitală. Europa nu are suficiente competențe digitale pentru limbi. S-a spus deja acest lucru. Mm, investițiile în tehnologiile lingvistice se fac în afara Europei. Europa face foarte mult, dar nu suficient. Și deci avem nevoie de astfel de studii și în acest studiu se menționează anumite direcții de politici, anumite piste. Deci, cred că ar trebui să continuăm să uh, încurajăm uh, multilingvismul european în era digitală. a fost prezentat un diapozitiv. Uh, Google a făcut uh, un progres uh, important în folosirea rețelelor neuronale pentru tehnologiile limbilor. S-au făcut, uh, s-au observat multe progrese în Europa. Google uh, a avut uh, o mare parte a activității la Londra. În Europa am investit un miliard de euro în, în proiecte, însă acest proiect de un miliard de euro nu a dus la, euro, la, la o uh, un proiect deci, uh, în Europa, ci în afara Europei. Eu nu sunt împotrivă. Nu, mm, nu zic că trebuie să irosim bani. Din contră, trebuie să economisim banii și să ne concentrăm eforturile. E doar un exemplu. Uh, acest proiect uh, al uh, unui limbaj uh, uman, iată, un proiect valoros. Uh, Comisia a propus acest proiect. Avem nevoie de el. Poate putem vota o rezoluție a Parlamentului European ca să-l sprijinim. Mulțumesc, domnul Tojenovski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu o să repet uh, uh ideile antevorbitorilor mei, eu uh, sunt de acord cu ei. Eu sunt convins că provocarea uh, pentru acest studiu este tocmai să Uh, interpreteze modelele matematice și algoritmii pentru interpretare, pentru că pentru Europa e într-adevăr o, o provocare, o provocare majoră, având în vedere că trebuie să depășim uh, barierele de limbă în Europa. Um, e vorba de uh, patrimoniul cultural limbile uh, sunt temelia multor capodopere. Uh, pentru Europa limbile sunt foarte importante, poate pentru americani nu este, uh, at- sunt atât de importante, pentru că în SUA uh, diversitatea lingvistică nu este atât de mare. Uh, iar în Europa nu putem spune că o limbă este mai importantă decât alta, pentru că limbile reprezintă te- temelia coabitării, a coexistării uh, noastre multiseculare. Uh, eu sunt matematician de meserie și mm, traducerea matematică a fost uh, una dintre metodele cele mai complexe, cele mai complicate, care au uh, făcut ca cunoștința limbilor să progreseze și care ne-a ajutat să uh, dezvoltăm aceste metode și pentru alte domenii. Deci sunt de acord cu colegii că nu ar trebui să uh, luăm lucrurile cu lejeritate în Europa. Fiecare vorbește în limba lui și asta nu surprinde pe nimeni. Uh, dar America încă mai obține progrese în acest domeniu. Deși americanii nu au uh, așa o mare varietate lingvistică precum noi. Scopul SCOA, uh, STOA este tocmai să uh, identifice pistele în care ar trebui să încurajăm dezvoltarea științifică. Deci, traducerea Uh, prin uh, toate metodele folosite, nu doar prin intermediul calculatoarelor, de exemplu, uh, s-a studiat și funcționarea cere, um, um, cerebrală în acest domeniu. Cred că Europa a pierdut teren în acest domeniu. E unul dintre domeniile cele mai importante din domeniul științific. Mulțumesc foarte mult! Doamna Vielen Dank, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc uh, invitatului nostru pentru excelenta prezentare și de asemenea aș dori să-i mulțumesc și lui Paul Rubic și um, Comisiei STOA pentru faptul că a dat în lucru acest studiu și, și colegului Saudar ca să aș dori să-i mulțumesc uh, celui care uh, promovează deja de ani de zile tema multilingvismului în Europa și ne îndeamnă să o punem și în centrul atenției noastre. O primă observație. Limba face parte din cultură pentru mine. Fără limbă nu există cultură. Europa trăiește de pe urma diversității culturale. Iar ceea ce s-a prezentat aici îmi arată că este esențial să ne păstrăm diversitatea lingvistică în Europa. Încă o dată mulțumesc pentru această inițiativă. Însă nu trebuie să ne oprim la atât și trebuie să ne gândim într-un al doilea pas ce nu mai putem face, să conștientizăm asupra acestui aspect pe lângă promovarea prim, propriei limbi, unde toată lumea are posibilități, trebuie să vedem ce anume putem face mai departe chiar decât propuneți dumneavoastră în studiul dumneavoastră ce putem uh, face pentru a promova diversitatea lingvistică și mai mult în Europa. Eu cred că se impune să mai detaliem puțin lucrurile aici, pentru că nu e suficient să spunem că, uh, din păcate, engleza a cucerit internetul, ci trebuie să ne gândim și noi ce anume putem uh, uh, crea și să plecăm de la diversitatea noastră lingvistică și să o potențăm și prin mijloacele tehnologice. Uh, Poate că printr-un nou studiu am putea aprofunda și aceste elemente. Deci, încă o dată, important mi se pare ce putem face pentru a promova diversitatea lingvistică și în Europa. Și nu în ultimul rând, 23 iunie anul trecut, decizia Uniunii Europene, eh, Regatului Unit de a pleca din Uniunea Europeană. Deci, dacă se ajunge la Brexit, Va trebui să vedem dacă în regimul lingvistic nu apar modificări și dacă nu ar trebui ca și mm, în uh, instituțiile europene alte limbi ca limbi oficiale să fie uh, să aibă prioritate. Iaromir Kohlicek. Domnul Kohlicek acum. Užije toho, že máme tlumočení. Tak... Mulțumesc foarte mult. Zajímavé je, nevím do jaké... O să vorbesc în limba mea, în limba cehă, având în vedere că avem interpretare. Aș dori să știu în ce măsură STOA ține cont de familiile uh, de limbi și faptul că anumite familii uh, lingvistice folosesc uh, o sintaxă asemănătoare. În toate traducerile pe calculator făcute de uh, algoritmi, este, important, este imposibil, de exemplu, să fie traduse articole de ziare sau alte texte, însă de fiecare dată când e vorba de un text uh, tehnic, un text uh, științific, intervin expresii și formulări că e vorba de sticlărie, prelucrarea metalelor și așa mai departe. E vorba de domenii care sunt greu de stăpânit. Eu uh, am fost unul dintre specialiștii care au verificat traducerile respective pentru a mă, a mă asigura că limbajul tehnic folosit era corect. Și acolo se uh, observă cât de greu este nu doar să te asiguri că sintaxa este corectă, și că cuvintele folosite sunt cele corecte, ci să te asiguri și că textul este uh, corect din punct de vedere tehnic și tehnologic și științific și vom mai trece ceva timp până vom ajunge la rezultate satisfăcătoare. Mulțumesc! Vorbim totuși de multilingvism și îmi dau seama că uh, ar fi bine că toată lumea să-și folosească limba maternă, uh, cel puțin pentru acest punct de până de zi o să respecte acest principiu. Avem și un reprezentant al Comisiei Europene, care e domnul Marco Marcela, de la DigiConnect. Cu toate acestea, aș dori să nu vorbiți mai mult de un minut, vă rog, pentru că miniștrii de la uh, președinția malteză se află pe hol. Dar reprezentantul Comisiei Europene primește am cu cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, într-adevăr, salutăm raportul. Urmărim uh, cu mare interes evoluțiile de la STOA pe marginea acestui raport. Recunoaștem eforturile depuse Uh, pentru a ține cont de tehnologiile folosite pentru a, uh, obține traduceri, pentru a reduce barierele lingvistice, bineînțeles că suntem conștienți și de implicațiile socioeconomice. Uh, și cred că este foarte important să subliniem că, inclusiv din punct de vedere tehnologic, există diferențe între tratarea resurselor lingvistice și a datelor lingvistice. Salutăm și mai ales faptul că se recunoaște contribuția importantă a Comisiei Europene în acest, acestui domeniu prin cercetare și inovare uh, și atât în ce privește uh, sistemele de traducere electronice, uh, cât și sistemele neuronale, deci așteptăm cu nerăbdare contribuția raportului și vom urmări cu mare atenție rezultatele. Mulțumim foarte mult, într-adevăr. Și dumneavoastră ați fi putut vorbi în limba maternă dacă ați fi dorit. Dar sigur că suntem liberi să vorbim și în alte limbi. Domnul Langen acum, vă rog. Din die Studie ausdrücklich unterstützen, weil i aș dori să susțin în mod expres acest studiu pentru că sunt uh, de 23 ani, de 23 de ani membru în Parlamentul European și am uh, văzut cum limbile noastre materne până la urmă au fost uh, trecute undeva în fundal. Dacă ne uităm cât de mult dominează, domină engleza discuțiile noastre și în ceea ce privește uh, expresiile de ordin tehnic. Așadar, toate aceste bune intenții trebuie puse și în practică în ceea ce privește diversitatea lingvistică. Pentru că aici, uh, de pildă, dacă mă duc într-un muzeu în uh, Statele Unite, să zicem muzeul spațial de acolo, uh, am uh, exponate care sunt prezentate în patru limbi europene. Aici noi nu facem decât să folosim engleza, spaniola, franceza, germana, trec undeva în fundal. Și noi trebuie să refizuim această atitudine pentru că, sigur, acum dacă Regatul Unit iese din Uniunea Europeană, tot mai avem state membre care folosesc uh, engleza, dar uh, nu mai reprezintă nici pe departe limba cea mai mare. Ce majorație! Mulțumesc, da, aveți mare dreptate. Câteodată facem abatere de la vorbitul în limba maternă, dar totuși trebuie până la urmă să, să, să comunicăm unii cu alții și pe holurile Parlamentului și interpreții nu ne urmăresc tot timpul, deci trebuie să folosim o limbă comună. Dar Aș dori să vă rog să uh, rog pe domnul de la Stoa să ne facă o concluzie finală, dar foarte succintă pentru că timpul ne presează. Da, mulțumesc că uh, dezbaterile de astăzi au fost extrem de interesante despre limbile noastre. E aspectul cel mai important în Europa. În Europa avem atât de multe limbi și trebuie să ne asigurăm că fiecare se poate exprima în limba maternă, uh, în limba lui. Uh, mai ales în ce privește accesul uh, la servicii publici în Europa. Uh, cred că acest obiectiv nu a fost suficient de integrat în politicile europene pentru că nu exista o soluție până acum și de aceea limba de lucru în Europa a devenit Europa, a devenit engleza, dar avem o oportunitate acum și cred că pentru Europa este foarte important să se asigure că această tehnologie este una dintre cele mai importante. Mulțumesc! Așteptăm uh, cu nerăbdare uh, urmarea acestui raport. Mulțumim! Dragi colegi, acum trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 12. Five minutes later. That's okay. Five minutes later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 Uh, dear friends, ladies and gentlemen, let us... Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, haideți să începem ședința noastră împreună cu președinția Consiliului Uniunii Europene. Priorități pentru politicile telecom și pentru piața unică digitală. Mai întâi, domnul Emanuel Malia, ministrul maltez pentru competitivitate și servicii economice, digitale și maritime. Și priorități pentru cercetare, inovație și spațiu, cosmos, domnul Chris Agios. Agios. Secretar Parlamentar din Malta pentru cercetare, inovație, tineret și sport. Este o discuție deosebit de importantă pentru noi, pentru că vom aborda, de asemenea, subiecte precum uh, piața unică digitală, ENISA, servicii economice, digitale, competitivitate, afaceri maritime, ITER, Centrul Comun de Cercetare, eventual dacă aveți întrebări în acest sens. Pentru că pentru președinția malteză totul va fi deosebit de important. Și vom discuta de asemenea și inițiativa prima, dacă nu vă amintiți, acum uh, câteva uh, momente am discutat despre prima și vom discuta și despre roaming în domeniul acesta, în contextul digital, care este foarte important. Deci puteți adresa întrebări și mai întâi vom uh, asculta prezentările. Așa că v-aș ruga, domnilor uh, miniștri, mai întâi aș dori să vă urez bun venit, în mod foarte călduros, la Parlamentul European. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la comisia noastră. în comisia noastră care este competentă pe fond pe toate aceste chestiuni pe care tocmai le-am enumerat. Și aș dori mai întâi să îl invit pe domnul ministru Malia să ne facă o prezentare. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș vrea să vorbesc în malteză după care mă voi exprima în limba engleză atunci când voi vorbi despre priorități. Uniunea Europeană este o adevărată emblemă de pace, securitate și bunăstare. Deși la începutul proiectului european mulți au fost foarte sceptici, nu prevedeau cum am fi putut să, fim, uh, să avem un proiect de succes, însă iată că am reușit. Au trecut 60 de ani de când a început proiectul european. Și noi, Malta, suntem uh, statul cel mai, mai mic și avem privilegiul și șansa de a uh, asigura președinția Consiliului. E un moment în care cu toții, împreună, trebuie să ne uităm în urmă la acești 60 de ani și să ne dăm seama că avem datoria să protejăm tot ceea ce am reușit să câștigăm și să comunicăm înspre exterior, înspre cetățeni, despre beneficiile acestui proiect european, lucru pe care de multe ori tindem să-l uităm. E o adevărată șansă să avem ocazia să ne uităm în urmă, dar și înainte. Europa are acum nevoie de un nou avânt. Și recentele evenimente din Europa au demonstrat acest lucru. Europa trebuie să fie mult mai aproape de, aproape de cetățeni, de oameni și să comunice într-un mod mai eficient pe măsurile importante care sunt luate tocmai pentru a veni cu noi oportunități, oportunități, șanse mai bune pentru cetățeni, în așa fel încât aceștia să fie în măsură să-și îndeplinească dorințele și aspirațiile evenimentele politice din ultimii ani ne-au marcat pe noi toți. Nevoia de reformă nu a fost niciodată mai urgentă decât acum și dorința de a ne apropia de cetățeni n-a fost niciodată mai clară decât acum. Evenimentele din ultimii ani reprezintă, au reprezentat o zdruncinare a proiectului european și Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru contribuția sa la, la proiectul european. Din munca noastră la Consiliu, din munca și colaborarea noastră împreună cu Parlamentul European, putem spune că va duce la o Uniune Europeană mai puternică. Știm că șase luni e o perioadă scurtă de timp. Dar trebuie să fim ambițioși și să știm că ne dorim să avansăm pe anumite proiecte și să facem în așa fel încât Uh, să uh, înregistrăm progrese. Știm care sunt dificultățile și știm Știm care sunt și punctele noastre forte și e clar că va trebui să găsim interlocutori la nivel de Consiliu și venim în fața dumneavoastră fără niciun fel de pretenții și fără niciun fel de agenda fretă de lucru. Vrem să colaborăm în mod sincer cu Parlamentul European, în mod sincer și deschis. Faptul că primi, premierul nostru sau ministrul pentru finanțe, liderii opoziției, cu toții au uh, avut la un moment dat un mandat în Parlamentul European, asta demonstrează cât de bine înțeleg cât, uh, importanța proiectului european și a Parlamentului European. Și e clar că dumneavoastră sunteți reprezentanții direcți ai uh, popoarelor europene și trebuie să acționați în interesul acestora. Suntem mândri să asigurăm președinția Consiliului într-un moment atât de important. Și va exista întotdeauna un principiu care ne va ghida și anume să imprimăm un nou avânt în munca pe care o vom desfășura, în așa fel încât să reușim să fim atenți la cetățeni în calitate de consumatori, de factori implicați, de beneficiare ai proiectului european și avem diferite dosare pe care le-am identificat ca fiind prioritare. Politica de vecinătate, incluziunea, migrația, sectorul maritim. Noi suntem de părere că toate îngrijorările pot fi exprimate și trebuie să fie ascultate. Dacă îmi permiteți, domnule Busec, aș dori să mă refer acum la programul de lucru în acele sectoare care sunt de competența comisiei dumneavoastră și asupra cărora lucrați în momentul de față. Stimați vicepreședinte, domnule președinte, stimați membri, o după-amiază plăcută tuturor și vreau să urez să vă mulțumesc pentru această primire călduroasă în această după-amiază. E adevărat o onoare să fiu invitat la Comisia I3 pentru a prezenta prioritățile președinției malteze pentru următoarele șase luni. În momentul în care am fost numit ca și ministru pentru afaceri digitale, am uh, preluat ca și misiune să încerc să discut cu cât mai mulți dintre dumneavoastră și Echipa mea și eu am devenit conștienți despre prioritățile și îngrijorările pe care le-a exprimat Parlamentul European pe chestiunile digitale. Întotdeauna am fost de părere că dacă vom avea un canal de comunicare deschis și cinstit cu colegiuitorul, asta va fi ceva benefic, un beneficiu pentru succesul președinției noastre. Și pot să vă reasigur că până la final avem intenția să menținem astfel de canale de comunicare deschise pe durata uh, celor șase luni de președinție. Noi nu avem legături fizice directe cu uh, teritoriul european și în acest sens suntem mai sensibili la cât de importante sunt chestiunile legate de conectivitate și digitalizare. Faptul că ne aflăm în ajunul epocii digitale, aceasta reprezintă un, o, o gamă largă de șanse și oportunități care nu le-am fi întrevăzut acum câteva, câțiva ani de zile. Șanse de noi joburi, locuri de muncă. Și avem datoria nu numai să desăvârșim piața unică digitală, ci în același timp să încercăm să ne asigurăm că, indiferent ce vom realiza, va fi ceva bun și simplu de utilizat nu numai acum, ci și pe viitor. Și în acest context și în colaborare strânsă atât cu dumneavoastră cât și partenerii noștri, Parlamentul European, ca și colegiuitor, e bine, Malta își dorește să lanseze o agendă realistă, dar ambițioasă. Președinția malteză va continua să se bizuie pe munca valoroasă realizată de către țările de jos și Slovacia ca și parteneri din trio și să ne asigurăm că trioul următor va avea o bază de lucru solidă pentru a continua. În ceea ce privește tehnologiile 5G, ei bine, cu toții trebuie să fim gata. Este o adevărată șansă pentru Europa să se afle în linia întâi în progresul uh, tehnologic. Să avem o Europa digitalizată și conectată. Asta va reprezenta o, o gamă largă de oportunități. Președinția malteză, în consecință, va conlucra atât la nivel de Consiliu, Comisie și Parlamentul European pentru a se asigura că vom obține un maxim de beneficii pentru cetățenii noștri, pentru întreprinderile noastre. Eu sunt de părere că felul rapid în care negocierile s-au desfășurat în ceea ce privește uh, dosarul uh, referitor la megahertz și la uh, benzile ce vor fi alocate, ne demonstrează că este un subiect deosebit de important pentru Consiliul și Parlamentul European. Munca pe uh, Uh, codul de telecomunicații electronice reprezintă de asemenea și o muncă ce va fi continuată pe durata președinției malteze. Munca pe acest cod este într-adevăr de mare importanță și președinția malteză e de părere că o actualizare a cadrului actual pentru telecomunicații și acest sector, care este capabil să, să, să fie capabil să facă față următoarelor provocări în lumea digitală, este de o importanță majoră. Noi suntem de părere că un nou cadru bazat pe conectivitate cu reguli clare va fi ceva indispensabil. Și în acest sens am început deja munca pe marginea acestui cod, mai ales cu serviciile competente, dorința fiind să promovăm acest dosar și să-l avansăm cât mai mult cu putință. În momentul de față colaborăm strâns atât cu președinția estonă, ce le va urma după noi, și cu raportorul numit pe acest dosar, tocmai pentru a ne asigura că acest dosar va avansa cât mai mult cu putință. Vrem să evaluăm progresele înregistrate și să vă putem prezenta la nivel de Consiliu în iunie uh, concluzii. Și vom uh, acorda atenție de asemenea și concluziile referitor la revizuirea dosarului de roaming. După cum știți, există negocieri pe acest dosar între Consiliu și Parlamentul European. Acestea au progresat și destul de repede chiar. Și sunt încrezător că vom reuși să le încheiem la timp, în așa fel încât să avem un regim armonizat până în 15 iunie anul acesta. Cu toți înțelegem că negocierile de ambele părți au fost destul de grele, dar sunt totuși încrezător că ambele părți își uh, au exact același nivel de ambiții pe acest dosar. Suntem de părere că crearea unei Europe fără roaming va fi o adevărată uh, șansă pentru întreprinderile noastre și pentru cetățeni. Și întreprinderile așteaptă din partea noastră să finalizăm aceste negocieri în următoarele săptămâni. Președinția malteză, de asemenea, își dorește să obțină și concluzii referitor la interconectivitate în comunitățile locale și în spațiile publice. Avem un regulament pe acest subiect. Și am înțeles că Parlamentul European, cu întreaga procedură internă, va fi gata anul acesta. Și vreau să vă asigur încă o dată că și noi vom fi gata să începem uh, negocierile în trilog împreună cu dumneavoastră pe acest subiect. Președinția malteză va celebra de asemenea și doi ani de când s-a lansat uh, strategia pentru piața unică digitală și pe durata președinției noastre vom încerca să analizăm cum avansează actualele uh, dosare legislative pe acest subiect și Malta are intenția ca președinția sa să fie un adevărat succes pentru întreaga Europa. Dacă noi, în mod colectiv, reușim să fructificăm la maxim piața unică digitală, e clar că vor exista beneficii tangibile pentru toată lumea, pentru întreprinderi, pentru familiile noastre, pentru că vom înlătura obstacole din calea comerțului și vom oferi protecție și acces la toate serviciile oferite consumatorilor. Stimați membri, ca și președinție malteză, intenția noastră este să lucrăm în mod eficient, eficace, tocmai pentru a ne atinge obiectivele noastre comune și anume să transformăm Europa într-un lider mondial în așa fel încât sectorul digital să reprezinte linia întâi a competitivității, inovației și securității europene în interesul nostru, al tuturor, al cetățenilor și al întreprinderilor. Să nu putem face aceasta izolat, singuri. Pentru a reuși, într-adevăr, aceste obiective, vom avea nevoie de sprijin și cooperare din partea Parlamentului European. Și suntem recunoscători pentru astfel de cooperare și sunt foarte încrezător că împreună vom putea oferi cetățenilor o Europa mai bună, atât cetățenilor cât și întreprinderilor. Mulțumesc! And... Next speech Research, Innovation and Space. Domnule ministru Agus, secretar uh, pentru inovare, cercetare și sport, aveți acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, deputați, uh, bună ziua! Este o mare onoare și un privilegiu să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră și să vă prezint programul de lucru al președinției malteze în domeniul cercetării, inovării și spațiului. Președinția malteză recunoaște relația importantă care există între Consiliu și Parlamentul European în calitate de colegiuitor și se angajează în spiritul unui dialog deschis cu Parlamentul European. Apreciem așadar acest schimb de vederi cu dumneavoastră astăzi. După cum știți, Malta preia președinția rotativă a Uni- Consiliului Uniunii Europene și prima dată de la aderarea la sala Uniunii Europeană în 2004. Este un moment important uh, în Europa datorită evenimentelor politice care afectează Uniunea Europeană. De aceea noi ne vom concentra asupra acestor provocări în domeniul cercetării, inovării și spațiului. Vom veni cu o contribuție solidă pentru a veni cu rezultate în domenii de relevanță pentru Uniunea Europeană, în special vis-a-vis -vis de prioritățile noastre în vecinătatea Europei și continuarea dezvoltării sectorului maritim. În domeniul cercetării și inovării ne vom concentra asupra unui număr de două priorități promovarea proiectului PRIMA, Parteneriatul Cercetare și Dezvoltare în domeniul Mediteranei și um, raționalizarea modului de raportare. În sectorul maritim vrem să creăm o, o mai bună coordonare a investițiilor în zona mediteraneană. Se va folosi pentru prima dată articolul 185 din tratat pentru acest parteneriat, în care vor participa și țări care nu se află la Mediterană. Este o colaborare indispensabilă acum. Prima este o expresie a agendei de deschidere față de lume a comisarului Moeldas. Știința și diplomația au un rol important în promovarea relațiilor internaționale și nu în ultimul rând în ceea ce privește abordarea marilor provocări societale. Lansarea acestei, acestui parteneriat la Mediterana, ca prim proiect în baza articolului 185, ne dăm seama că nu va fi ușor să ajungem la un numitor comun. Ne bazăm aici pe colaborarea dumneavoastră în calitate de colegiuitor. Ca președinție așteptăm cu interes colaborarea cu Comisia ITRE pentru a demara și coordona discuțiile viitoare, cu bunăvoința tuturor partenerilor la nivel instituțional și la nivel național. Sperăm că putem îndeplini acest dizerat până la finele acestei președinții. Profit de ocazie pentru a-mi exprima mulțumirea față de raportorul Parlamentului European pentru proiectul primă, pentru eforturile depuse. Înțelegem că prima prezentare și primul schimb de opinie pe marginea proiectului de raport au avut deja loc în această dimineață. Ca parte a eforturilor președinției pe a promova agenda cu privire la consolidarea cooperării la Mediterană prin intermediul cercetării și dezvoltării, vom susține pe 4 mai în Malta o conferință care își propune să revitalizeze cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării în regiune, folosind cercetarea pentru a înțelege și cauzele migrației. Ca rezultat, se va adopta declarația de la Valeta pentru întărirea cooperării în domeniul cercetării și inovării în Mediterană. A doua noastră prioritate se referă la obligațiile de raportare și monitorizare în domeniul cercetării și dezvoltării. Vrem să identificăm acele domenii unde povara administrativă generată de regulile uh, birocratice poate fi diminuată. Vrem ca decidenții politici să se bazeze în deciziile lor pe date certe. De aceea, sigur că raportările sunt necesare. Totuși, Cerințe, unele cerințe de raportare duc la o povară mult prea mare. Considerăm că raționalizarea obligațiilor de raportare și monitorizare va face posibil un cadru de politici mai puternic pentru a îmbunătăți calitatea cercetării și dezvoltării în Uniunea Europeană. Intenția noastră este de a demara o dezbatere care să se referă la calitatea și frecvența raportărilor. Această activitate va servi ca bază pentru ministrii cercetării din Uniunea Europeană ca să adopte concluzii în acest domeniu pe 3 mai când va avea loc uh, Consiliul pe această temă. Pe de altă parte, vom continua discuțiile la nivelul Consiliului într-o serie întreagă de domenii care afectează politica în domeniul cercetării în Uniunea Europeană. Un domeniu asupra căruia ne vom concentra se referă la depășirea decalajului de inovare, în special în urma inițiativei demarate în cursul președinției slovace. Președinția Maltei va coincide și cu publicarea de către Comisia a primei evaluări cu privire la programul Orizont 2020. Președinția este conștientă de eforturile pe care le face această comisie în pregătirea dosarelor uh, venite de la comisie. Așteptăm cu interes uh, raportul doamnei Soledad Cabez Ruiz în ceea ce privește implementarea programului 2020, asta și în perspectiva revizuirii la mijlocul termenului și a viitorului program produs, propus pentru cercetare. Vom uh, lucra și la revizuirea interimară. Probabil că consultările se vor finaliza undeva în cursul celei de-a doua jumătăți a anului. Un program interesant a fost uh, elaborat pentru a genera cadrul necesar pentru dezbateri pe marginea politicilor, pe tot parcursul președinției noastre și bineveniți la aceste discuții. Va avea loc un seminar și la Malta în ceea ce privește tehnologiile cuantice pe 7 februarie. Vrem de asemenea să discutăm uh, agenda BlueMed pentru țările neeuropene. Discuția va avea loc la un eveniment intitulat BlueMed, un bazin de cercetare pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc în Malta pe 18 și 19 aprilie. Președinția consideră că cercetarea marină poate duce la consolidarea acestui sector în Europa. De asemenea, vrem să găzduim două pri principale conferințe și în domeniul nanotehnologiilor pe 11 și 12 mai și respectiv 21-22 iunie. Domeniul politicilor spațiale. Ne vom concentra asupra comunicării Comisiei cu privire la o strategie spațială pentru Europa, care a fost publicată în luna octombrie, după consultări ample. Dat fiind contextul global, spațiul este de importanță strategică pentru Europa și, prin urmare, Europa trebuie să își asume răspunderea în spațiu. În același timp, Activitățile în acest domeniu sunt vitale pentru creșterea societățile noastre și au un impact uh, direct asupra vieții cetățenilor noștri. De aceea este esențial ca acțiunile noastre să aibă în vedere îmbunătățirea condițiilor pentru industria spațială și să identificăm priorități pentru activitățile noastre în domeniul spațiului, pentru a ne întări competitivitatea și pentru a contribui la construirea de capacități în Europa. Fie nimeni nu poate face acest lucru de unul singur. Pentru a avea o strategie amplă în domeniul spațiului pentru Europa și pentru a maximiza beneficiile pentru cetățenii și economia necesară e nevoie de această colaborare. Salut! Faptul că această strategie ține cont de poziția statelor membre, dar și, a, și de rezoluțiile Parlamentului European în acest domeniu cred că merită susținerea noastră pentru beneficiul cetățenilor și a industriei. În acest context, intenționăm să ajungem la o înțelegere în ceea ce privește răspunsul Consiliului la această strategie sub forma unor concluzii ale Consiliului pe data de 30 mai. În timpul acelui Consiliu vom avea și o dezbatere politică cu privire la implementarea acestei strategii. În paralel, se va desfășura activitatea în acest în această comisie, activitatea pe care o vom urmări de aproape. De asemenea, suntem dispuși să abordăm alte inițiative legate de spațiu, inclusiv facilitarea intrării pe piață serviciilor uh, spațiale. Însă acest lucru depinde foarte mult și de calendarul lucrărilor comisiei în acest sens. În ceea ce privește colaborarea cu Agenția Spațială, vom organiza o conferință care vizează de asemenea adâncirea colaborării. Și vrem să vedem cum anume tehnologiile spațiale pot fi folosite pentru a aborda provocările existente în domeniu și în domeniul securității în Europa. Elemente din acest domeniu pot fi incluse și în alte evenimente sectoriale care au loc în cursul președinției noastre, precum întâlnirea Blumet pe care am menționat-o deja. Dragi colegi, sper că programul nostru de lucru vă va inspira și pe dumneavoastră pentru lucrările dumneavoastră din Parlamentul European sperăm că și cu colaborarea dumneavoastră vom ajunge la rezultate în cursul președinției nostru în beneficiul cetățenilor noștri. Mulțumesc, domnule ministru. De regulă, vizităm Malta în vacanță. De data aceasta este o invitație la muncă în Malta, la conferințe și alte întâlniri, dar suntem pregătiți. Vreau să salut și alți colegi din uh, Malta care nu sunt uh, membri în comisia noastră, dar evident sunt deputați în Parlamentul European, deci uh, aveți tot dreptul să participați la lucrările noastre. Acum, din partea PP, colega noastră de Castillo. La Mulțumesc, mulțumesc foarte mult președinției malteze și celor doi miniștri care sunt astăzi prezenți. Aș dori să mă refer mai ales să mă adresez mai ales domnului ministru Melia, care se ocupă de piața unică digitală și de Politelecom. Am avut ocazia să avem anumite întâlniri în calitate de raportor pentru Parlamentul European pe telecomunicații și știu care este disponibilitatea și interesul dumneavoastră și al președinției malteze, așa cum ați subliniat, pe acest subiect și faptul că s-au înregistrat progrese importante pentru a putea pune capăt uh, problemelor care există în sector. Și cred că toate instituțiile europene sunt conștiente de faptul că trebuie să ajungem la un acord în ceea ce privește reglementarea uh, pieței angro în domeniul roamingului. Pentru că 15 iunie 2017 este data finală pentru a pune capăt acestor uh, taxe de roaming și cu toții ne-am angajat să facem acest lucru până la această dată. Acum, pe de altă parte, codul la care vreau să mă refer. E bine, pe lângă acesta, și mă voi referi ulterior, mai sunt și alte dosare legislative care au drept scop o revizuire a uh, pieței digitale eco, uh, unice și v-ați referit la diferitele acorduri pe care doriți să le obțineți sub președinție malteză. Însă, pe de altă parte, nu trebuie să uităm nici organismul european de autorități de reglementare uh, la nivel european care trebuie să intervină în acest uh, subiect. Și cam atât deocamdată. Vreau doar să îmi exprim dorința în sensul că trebuie, într-adevăr, să înregistrăm progrese ferme și să ajungem la un acord politic în ceea ce privește revizuirea dosarului și al sectorului de telecomunicații. Dar ce putem face este, că să, este să avansăm și în Parlament. Parlamentul să fie conștient că unele progrese înregistrate în acest sector vor avea efecte și asupra altor sectoare. Și pentru că e clar că e vorba de un consum la nivel digital și sunt progrese pe care le putem realiza. Și dacă totul merge bine, vom reuși acest lucru. Și dacă vom reuși să colaborăm și cu Consiliul, e clar că vom uh, avea o acțiune încununată de succes. Atât Parlamentul, cât și Consiliul, cât și Comisia trebuie să ne implicăm și să dăm dovadă de bunăvoință și să avem o dorință sinceră de finalizare a acestui dosar, în așa fel încât să ajungem la un acord un acord de calitate. Și noi, în calitate de Comisie ITRE, vom face tot ceea ce ne stă în putință. Stand on behalf of SND, Madame Dali. Grazie, Cero. Doamna Dali, numele socialiștilor și democraților, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați um, uh, miniștri, stimați colegi. domnilor uh, miniștri, aș avea două întrebări. În primul rând, uh, în legătură cu comunicarea, deci o întrebare pentru domnul Malila, v-ați oferit la această comunicare care a propus măsuri tocmai pentru a spori uh, flexibilitatea și eficiența uh, în ce privește furnizorii de servicii, dar și uh, în uh, interiorul rețelei. Iar uh, printre propunerile cele mai importante ale acestui cod uh, figurează armonizarea prețurilor din spectru în întreaga Uniune Europeană. Aș dori să știu, deci dacă te uiți la prețuri, la tarife, uh, poți observa că prețurile variază foarte mult de la un stat membru la altul. Și mm, când vedem toate aceste variații, se pune întrebarea Uh, care vor fi prioritățile președinției malteze uh, în contextul acestei noi propuneri. Acum, uh, domnului Chris Agiu, secretar parlamentar, a spus că una dintre prioritățile președinției malteze reprezintă spațiul, dar în același timp trebuie să ne gândim și uh, la faptul că capacitatea spațială unei țări precum Malta este mică Sigur că putem fi pionieri în acest domeniu prin tot felul de acțiuni și m-ar interesa care sunt uh, măsurile pe care Marta intenționează să le ia pentru a se asigura că cetățenii, cetățenii folosesc uh, spațiul cât mai mult în beneficiul societății. Mulțumesc, domnul Toșenovski, în numele grupului ECR. Pane předsedo, já také se připojuji ke svým kolegům, že jsem velmi rád, že máme příležitost setkat. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mă alătur antevorbetorilor care au spus că se bucură să se întâlnească cu ministrii maltezi chiar la începutul președinției malteze. Cred că președinția dumneavoastră este extrem de importantă pentru că am primit, uh, am primit foarte multe texte legislative de la Comisie și sperăm să comunicați mai mult și mai bine cu uh, Parlamentul European decât președințiile anterioare. De exemplu, în ce privește pachetul uh, telecom sau uh, tot ce ține de roaming, frecvențe și așa mai departe. Uh, Ehm, președinția dumneavoastră pare, pare să vrea să fie o președinție digitală, deci provocările în următoarele șase luni, eh, provocările care vă așteaptă sunt imense. Eu sunt convins că chestiunile legate de roaming vor fi soluționate grație cooperării uh, colegilor dumneavoastră, pentru că mai există un singur aspect uh, deschis, reprezint, respectiv uh, pragurile pentru uh, prețurile la transferul de date. Deci cred că uh, experiența dumneavoastră va ajuta să se ajungă la un acord la Consiliu. Suntem conștienți că um, misiunea dumneavoastră nu vă va fi ușoară, dar noi vă vom ajuta, ajuta cât de mult vom putea. Iar în ceea ce privește spațiul, uh, Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în acest an sistemul Galilea, Galileo va fi lansat și întregul proiect va depinde foarte mult de președinția dumneavoastră. Cum veți reuși să uh, vindeți acest proiect opiniei publice? Pentru că avem un proiect care a fost extrem de costisitor, dar e vorba de un proiect care aduce ceva nou în viețile noastre. Acest proiect uh, a fost uh, lansat în urma cooperării între statele membre. În orice caz, aș dori să vă urez mult succes în uh, cursul, în timpul președinției dumneavoastră. Trecem prin vremuri grele și suntem conștienți de dificultățile care vă așteaptă. Doamna Meisner, în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori ca numele grupului liberal să mulțumesc și eu ministrilor multes pentru prezentările lor. E adevărat că pentru mm, piața digitală și pentru cercetare trebuie să facem mai multe și șase luni nu sunt o perioadă lungă. Însă mi-a lipsit uh, din enumerarea dumneavoastră o temă, domnule Malia. Dumneavoastră răspundeți și de afaceri maritime, dar pe mine mă interesează și ce obiective aveți în domeniul maritim. Este un domeniu cu care lucrez eu mult în alte comisii și în aceeași direcție o întrebare și pentru domnul Agius. Dumneavoastră ați vorbit despre cercetare, inovare și cercetarea spațială, care este foarte importantă pentru Europa, clar, dar eu colaborez foarte strâns cu comisarul din Malta, care se ocupă de guvernanța oceanelor, de creștere albastră și, și în acest domeniu uh, se investesc mulți bani din programul Orizont 2020 în oceane, pentru că nu știm destule despre uh, spațiu, dar și mai puține știm despre oceane. Și eu știu că o mai bună cunoaștere a oceanelor este necesară pentru omenire în viitor. De aceea, întrebarea mea este ce priorități aveți și în domeniul cercetării oceanelor, nu doar pentru spațiul la care v-ați referit, pentru a dezvolta și mai mult posibilitățile de care dispune Europa și în acest domeniu, pentru că Malta este înconjurată de ape. Mulțumesc, doamna Sacorafa. Raportor pentru primă și nu doar reprezentant GUE. Să vă să που μου δίνετε τη δυνατότητα. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că îmi acordați posibilitatea de a-mi exprima uh, satisfacția în legătură cu faptul că președinția malteză consideră că prima, proiectul prima este o prioritate. Vorbesc în calitate de raportor. Uh, este uh, un proiect uh, foarte important care poate să ajute la uh, faptul că mulți uh, locuitori din aceste țări din zona mediteraneană să nu-și mai părăsească uh, țările natale. Am putea de asemenea să gestionăm mai bine resursele de pește uh, și astfel am obține avantaje economice și științifice pentru aceste țări. Având în vedere că prima Uh, ar trebui să fie lansat în 1 uh, ianuarie 2018. 18. Aștept uh, cu nerăbdare cooperarea între Parlamentul European și președinția malteză și Consiliu și în calitate de raportor voi depune eforturi pentru a obține rezultatele cele mai bune. Și din suflet vă urez mult succes pentru președinția dumneavoastră. Mulțumesc! Herr Minister, Herr Staatssekretär, Ihre Präsidentschaft. Äh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule ministru, domnul uh, secretar de stat. Uh, cercetarea este de natură să asigure accesul la Europa în era digitalizării. Dumneavoastră, domnule ministru, a spus că digitalizarea are un loc extrem de important în prioritățile dumneavoastră, Vizuirea pachetului Telecom, urmează să aibă loc în aceste prime șase luni, dar uh, în legătură cu acest uh, lucru avem multe priorități în această cameră. Este vorba și de uh, Wi-Fi for Europe, despre care s-a discutat și ieri, ideea fiind de a oferi acces cetățenilor europeni. finanțarea fiind prevăzută de către Parlamentul European și de către statele membre, undeva în valoare de 120 de milioane. Întrebarea mea este dacă veți face presiuni ca statele membre să pună la dispoziție în timp util acești bani. Un alt dosar uh, care se discută în Parlament uh, se referă la 5G pentru a nu pierde uh, calitatea noastră de lider mondial în acest domeniu. Ideea este ca tehnologia 5G să demareze din 2020 în Europa. Până în 2018 se vor face teste pentru un standard uh, global comun, iar statele membre ar urma ca până în 2018 să prezinte planuri de extindere 5G naționale. Cum veți uh, motiva statele membre să redacteze cât se poate de rapid uh, aceste planuri 5G naționale. Și apoi, domnule secretar de stat, Orizont 2020 poate fi un program greu de pus în aplicare și de aceea vă întreb dacă aveți în vedere reducerea uh, poverii birocratice și pentru state terțe care participă în acest program. Și aici 200 de milioane de euro ar urmă să provină din partea statelor membre care participă unul și în al doilea rând state care nu participă încă în cadrul acestui program, încercați să le motivați ca să participe și încă o întrebare, Copernicus pe lângă Galileo este unul din proiectele um, amiral în domeniul spațiului. Vor, va fi nevoie de mai multe dotări financiare. Veți, uh, vă veți implica pentru ca și Copernicul să fie finanțat corespunzător? After the deadline. Mulțumesc. Uh, a spus toate întrebările după ce va expira timpul, dar au fost foarte interesante. Felicitări. Ce mai avem doi vorbitori, domnul Rubiș. Mulțumesc! Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului doctor Malies pentru faptul că a subliniat cât de importantă este, de fapt, piața unică digitală, pentru că obiectivul nostru este de a crea o adevărată piață digitală unde să existe o competiție neutră din punct de vedere tehnologic între Wi-Fi și, tel- și operatorii de telecomunicații astfel încât uh, cetățeanul să aibă de câștigat. La roaming am făcut progrese, cel puțin uh, la nivel național uh, există o concurență în acest sens, dar nu există concurență între statele membre și de fapt asta ar trebui să fie obiectivul până în 2019, astfel încât să deschidem și piețele din Europa pentru a putea crea într-adevăr o piață unică digitală săptămâna viitoare vor avea loc negocieri pe dosarul Rome Like at Home și de aceea vă întreb, dat fiind faptul că prețul la consumator în momentul de față este de 2,77 de euro pe gigabyte, acesta fiind prețul mediu la consumator, credeți personal că plafonul pentru prețul uh, angro ar trebui să fie sub sau peste acest preț? Mulțumesc, doamna Toi. Și eu aș dori să urez bun venit președinției malteze și să îi asigur pe domnii ministri că avem uh, multe interese comune. Este o perioadă uh, dificilă în care se suprapun multe lucruri, unele dosare care pot fi finalizate, acum altele care urmează să fie demarate. În ceea ce privește documentele deja aprobate, dar care necesită de implicarea Consiliului pentru aplicarea lor. Eu am fost, de pildă, raportoare în ceea ce privește liberarea spectrului pentru anumite tipuri de uh, benzi care urmează să fie votată în acest Parlament. Mie mi s-a spus că e nevoie de o impulsionare a statelor membre pentru ca și statele membre să pună la dispoziție fel de spații pentru spectrul necesar pentru 5G. Pentru că aceste lucruri pot duce și la mai multă inovare în Uniunea Europeană. În această dimineață, așa cum am discutat, știu că președinția malteză, dacă vrea să aducă la bun sfârșit dosarele pe care și le propune trebuie să se îngrijească și de partea de finanțare, dar și partea de funcționare. Știți foarte bine că în ceea ce privește prima, un program care se bazează pe articolul 185 din tratat, este foarte complex. Și aici trebuie să vedem dacă ne împotmolim de birocrație sau va prevala obiectivul. Trebuie să le demonstrăm uh, acelor state terțe pe care le-am invitat în acest proiect că birocrația noastră poate să funcționeze pentru că sunt absolut necesare pentru dezvoltarea țărilor africane, dar și a relației pe care noi europenii o avem cu ei. Well, thank you. Doamna Cumpula, Nati, nu o să prelungesc dezbaterea inutil, dar, așa cum au spus și colegii, avem mari speranțe pentru președinția malteză și sper să începem cât mai repede cooperarea. Primul uh, trialog uh, a fost uh, Uh, prezidat de către domnul Buze, că era în legătură cu propunerea noastră cu privire la roaming. M-am bucurat pentru cooperare. Ne bucurăm, uh, uh, domnule Malia, că ne-am întâlnit înainte de vacanța de iarnă pentru a pregăti această primăvară. Colegul Tașenovski a spus foarte frumos că sperăm, așteptăm de la președinția malteză o adevărată rezoluție degetală. Și e foarte important să subliniem că noi în comisia noastră suntem foarte mult orientați spre viitor, chiar și subiectul energiei pe care îl uh, pregătim acum. Prioritățile malteze în ce privește dosarul energiei sunt foarte importante uh, cum uh, ca casele să economisească mai multă energie și să începem ceva concret pentru a ajuta toți europenii să înțeleagă cum Europa îi poate ajuta în acest domeniu al sărăciei energetice. Mm, casele din Europa uh, sunt uh, ori din sudul Europei unde e cald, ori din nord de unde vin eu, dar uh, peste tot trebuie să fie căldură. Deci mulțumesc colegilor și sperăm să avem o bună echipă de negociere la dialoguri, dar în orice caz știu că nu va fi ușor, există interese financiare în joc, joc foarte importante, dar cred că e în interesul cetățenilor, al consumatorilor, al utilizatorilor. e economia digitală pe care o creăm acum. Mulțumesc foarte mult! Am uh, încheiat cu întrebările și îl rog pe domnul ministru să răspundă la ele. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru încurajările pe care ni le-ați adresat nouă președinției și cooperării pe care am, uh, spiritului de cooperare pe care, de care ați dat dovadă în intervențiile dumneavoastră. O să încerc să răspund întrebărilor. Doamna Casilio a trecut în revistă toate temele importante. Uh, trebuie să vă spun că în ceea ce privește codul, noi Sperăm să uh, ajutăm uh, la finalizarea pieței digitale. E un subiect foarte important, așa cum spunea și dumneavoastră, pentru Uniunea Europeană. Am identificat uh, piața unică digitală ca una dintre prioritățile noastre și sperăm să obținem rezultate concrete. Finalizarea codului este fără îndoială foarte importantă pentru noi Consiliul uh, a început deja să se ocupe de acest uh, dosar și studiază textul uh, articol după articol. Și știm și care vor fi problemele, dificultățile, ceea ce va înlesni Uh, probabil uh, activitatea președinției următoare. În domeniul roamingului aș dori să mulțumesc raportorilor pentru uh, angajamentul de care au dat dovadă în aceste negocieri și, cum probabil că știți, Uh, în 15 iunie este termenul și cetățenii europeni cunosc foarte bine această dată. Speră ca după 15 iunie să nu mai existe taxe de roaming. Și deci trebuie să fim la înălțimea acestor așteptări. Sunt sigur că cu sprijinul dumneavoastră uh, vom depune eforturile necesare pe lângă ce s-a făcut la Coreper și la trialoguri și vom reuși la o soluție. Chiar dacă persistă puncte de vedere diferite în ce privește plafoanele. Sistemul Wi-Fi 4U uh, Sper ca Parlamentul să înceapă de, deja negocierea cu Consiliul în aprilie Am început negocierile deja cu raportorul și sperăm să finalizăm acest dosar. Și această inițiativă este foarte importantă. Și alți uh, colegi au, uh, ai, uh, vorbitorii au menționat-o în intervențiile lor din această dupămasă și sper că astfel am răspuns la întrebările dumneavoastră. Pentru a răspunde la întrebarea doamnei Dali, aș dori să spun că da, într-adevăr, uh, suntem conștienți de faptul că uh, spectrul este o resursă limitată și uh, e gestionată de către state deocamdată. Știm că Comisia dorește o utilizare mai eficientă a spectrului, o mai bună utilizare, o mai bună coordonare Și, de fapt, vedem că majoritatea sau o parte dintre aceste propuneri vizează utilizarea spectrului în acest domeniu al uh, pieței unice digitale, tocmai pentru a înlesni uh, folosirea noului spectru disponibil. La ultimul Consiliu, însă, am constatat că există câteva uh, diferente de opinii la Consiliu. Noi, uh, președinția, vom încerca să fim uh, un honest broker, un mediator cinstit. Uh, vom încuraja dezbateri cât mai sincere și mai sănătoase pentru a obține un progres și în acest domeniu. O altă întrebare a fost adresată de către domnul Toșenovski. Ne-am mai întâlnit uh, și înainte, în decembrie. Într-adevăr, uh, sunt uh, de acord cu dumneavoastră, cu observația dumneavoastră, că e nevoie ca roamingul să Uh, funcționeze nu numai în interiorul statelor membre, ci și la nivel european. E nevoie de cooperare uh, până la termenul pe care deja l-am menționat. Ați vorbit și despre BEREC, uh, organismul de reglementare, având în vedere că în cod există prevederi care vizează BEREC. Am hotărât că mai bine ar fi să parcurgem codul secțiune cu secțiune, așa cum am explicat, și după aceea vom ajunge la regulamentul BEREC. Credem că e modalitatea cea mai potrivită de a, de, de, de a uh, proceda pentru că există prevederi BEREC în cod. Doamna Viernic, îmi cer scuze dacă v-am stâlcit numele. Îmi cer scuze, spune domnul ministru. Ați menționat, de fapt, o uh, chestiune foarte importantă, un domeniu foarte important, afacerile maritime. Da, într-adevăr, Malta e o țară care se află în prima linie a promovării afacerilor maritime și, așa cum ați subliniat pe drept cum, um, cuvânt, în luna aprilie vom organiza o conferință ministerială informală Domnul Borș, comisarul, uh, a avut în portofoliu și uh, afacerile maritime. Uh, comisarul actual are așa un copilaj care se numește Guvernanța Oceanelor. Deci e un subiect foarte important. Sunt de acord cu dumneavoastră Însă vă pot spune că deocamdată revedem uh, ordinea de zi pentru această conferință care va avea loc în 20 aprilie, în Malta. Vom discuta guvernanța oceanelor, vom discuta afacerile maritime și uh, turismul de coastă. Un subiect care este extrem de important pentru regiune și pentru alte țări din uh, Uniunea Europeană. Doamna Capel. Înțeleg că chestiunile bugetare încă sunt pendinte, dar noi suntem totuși uh, încrezători că vom finaliza în ceea ce privește 5G-ul. Raportul Calas ne va ajuta în acest domeniu iar progresul în domeniul codului este inițiativa cea mai bună pentru a obține tehnologia CG atât de importantă. Doamna Toia, mulțumim pentru această intervenție. Mulțumim și pentru încurajări. Negocierile cu privire la frecvența 500 de MHz. Iată, e un exemplu în care cooperarea între instituțiile noastre poate funcționa. Să sperăm că așa vom continua și în alte domenii. Domnul Rubiș mi-ați pus o întrebare cu privire la tarife. După cum știți, deocamdată aceste subiecte sunt discutate la Coreper și în trialoguri și deci nu cred că e oportun acum să ne antepronunțăm. Cred că e mai bine să lăsăm negocierile înainte să intrăm în miezul subiectului. Sper că am răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate. Mai e o întrebare pusă de doamna Cupula Natri. Mulțumesc pentru că ați înțeles cât de delicată este situația de la Consiliu, dar vă asigur că cu toții împărtășim aceleași obiective. Și acum chiar că am terminat. Uh, uh, uh, Mulțumesc. Domnule Uh, secretar, uh, vă rog să continuați cu răspunsurile. Vreau să mulțumesc tuturor pentru urările de succes pentru președinția noastră. Am să încerc să răspund la întrebările care se referă la cercetare, inovație și cosmos. Și am să încep cu întrebarea din partea doamnei Sacorafa, referitor la prima. După cum știți, prima reprezintă o prioritate pentru noi, pentru președinția noastră, cercetarea și inovația, mai ales aceste sectoare. Și Uh, a început în 2012 în Barcelona, când am hotărât că trebuie să ajungem la o cooperare stabilă și de, de durată uh, și acest lucru a fost uh, consfințit și e vorba de un parteneriat, primul de acest gen în Mediterana, cu soluții noi pentru o gestionare durabilă a apei și a producției de alimente pentru a pune capăt de asemenea și pentru a face față migrației și pentru a face față și consecințelor schimbărilor climatice și pe malul Mediteranei. Intenția noastră să înregistrăm progrese cât mai mult cu putință și să discutăm acest parteneriat pe durata președinției noastre. Există deocamdată nu neapărat un calendar foarte clar în acest sens, dar așteptăm să colaborăm cu Parlamentul European și sperăm o adoptare rapidă, în luna mai a prima, în așa fel încât să fie inclus în bugetul 2020 și să nu pierdem avântul. Acum, în ceea ce privește întrebarea doamnei Meissner, în 19 aprilie am, vom organiza un seminar pentru țările de pe malul Mediteranei pentru a discuta despre acest parteneriat și at, uh, e clar că uh, astfel de formuri de rencontră, de întâlnire, mă scuzați, au dus la declarația, spre exemplu, de la Valeta. Apoi, în ceea ce privește Orizont 2020, trebuie să ne asigurăm că există o, adecva, o participare adecvată din partea țărilor terțe. E un lucru deosebit de important și să sperăm că vom înregistra progrese în revizuirea la jumătate de mandat. Așteptăm cu nerăbdare această recomandare. Regarding uh, space, uh, while this is a question... Ceea ce privește cosmosul, spațiul, e o întrebare la care mai degrabă Comisia ar trebui să răspundă. Știu că 12 miliarde vin de la bugetul european și vor fi investite în spațiu. pentru perioada 2014-2020 E clar că e o sumă substanțială și să sperăm că investiția aceasta va fi făcută în mod înțelept. E un domeniu strategic pentru Europa, pentru că vrem să luăm un anumit număr de măsuri pentru a ne asigura că resursele spațiale vor fi utilizate în mod mai strategic pentru a sprijini competitivitatea europeană și să ajute la crearea de locuri de muncă și investiții în Europa și tehnologiile spațiale și informația. De asemenea, vor men- sprijini priorități politice cheie pentru a reduce emisiile de CO2, securitatea la frontiere, dezvoltarea economiei digitale și, în concluzie, sunt de acord că finanțarea trebuie să fie la înălțime pentru a implementa aceste scopuri uh, foarte ambițioase pentru a, uh, politica spațială. Și, în final, sunt încrezător că o muncă exhaustivă și ambițioasă este posibilă și va demonstra că vom acorda acestui sector prioritatea pe care o merită. Și e foarte corect să spunem că capacitățile spațiale ale Maltei sunt încă la început de drum, așa cum s-a spus. Însă guvernul nostru s-a angajat în multe programe și inițiative de acest gen și pe durata președinției noastre, în 2017, trebuie să fie un an ă, anume, un an special pentru Malta, pentru a promova în continuare politicile spațiale și să promovăm de asemenea și crearea unui centru uh, de cercetare național care va conține și un planetarium. Și avem intenția ca pe durata președinției noastre să organizăm un seminar de informare, un eveniment și o sesiune de informare Mercator în iunie 2017 și mai mult decât atât, guvernul nostru va lansa prima politică spațială care exista vreodată în Malta. De asemenea, dorim să aprofundăm cooperarea noastră cu Agenția Spațială Europeană, tocmai pentru a folosi cât mai bine oportunitățile oferite de Cosmos, în așa fel încât să avem și discuții bilaterale, tocmai pentru a identifica uh, proiecte concrete care ar putea să ne permită să ne consolidăm capacitățile și măsurile acestea se aliniază pe eforturile per total făcute de guvernul nostru pentru a transforma economia malteză într-o economie bazată pe valoare adăugată și cunoștințe și acordăm o deosebită importanță acestui domeniu. Vom avea de asemenea și un atelier de lucru în ceea ce privește strategia și securitatea în mai și salutăm de asemenea și viitoarele concluzii ale Consiliului în ceea ce privește progresele ce vor fi înregistrate în programele spațiale, printre care și Copernicus. Sper că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc, domnule ministru. V-am rugat să fiți foarte concis, însă e clar că vă mai așteaptă și colegii dumneavoastră, alți doi miniștri care sunt la ușă. Și, din păcate, nu o să ne mai rămână pentru ei decât vreo 10 minute. De aceea vreau să fiți cât mai conciși cu putință. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și pentru faptul că ați răspuns la întrebările cele mai importante. Și acum am vrea să invităm pe colegi, să vă mai invităm și altă dată la comisia noastră. Și așteptăm acum, evident, și pe colegii dumneavoastră din partea Guvernului Maltez. Thank you. Uh, uh, two uh, other representatives of Maltese government uh, coming to our... Mai sunt încă doi reprezentanți ai Guvernului Maltez care vor veni la ședința noastră. I'm very sorry I kept you waiting. I'm very sorry about this. It's okay. Sorry. Uh, that we've got uh, next guests from Malta. Haideți să urăm bun venit noilor noștri invitați din partea președinției malteze pe chestiuni legate de politica industrială și IMM-uri. Mai întâi, domnul Chris Cardona, ministrul economiei, investițiilor și întreprinderilor mici. Și cel de-al doilea subiect va fi vorba de prioritățile despre politica energetică. Pentru politica energetică e vorba de portofelul domnului ministru Conrad Miții, ministru în cancelarea prim-ministrului. V-aș ruga să faceți o primă prezentare cât mai succintă, cu putință. Mai întâi am să dau cuvântul domnului ministru Cardona. Începem cu prezentarea dumneavoastră. So as, as the presidency, we firmly believe that it is important to place industry at the heart of Europe. Pentru noi este foarte important ca industria să figureze în procesul uh, de luare deciziilor europene, așa cum s-a spus uh, și de către membrii Parlamentului European. De ce industria este atât de importantă? De ce în domeniul uh, industriei nu există uh, dosare deocamdată? Uh, noi însă credem că trebuie să analizăm ecosistemul în care operează industria. Uniunea Europeană are atât o abordare sectorială cât și o abordare sectorială la nivel sectorial am constatat uh, uh, noi inițiative în domeniul oțelului, în siderurgie și în domeniul uh, industriei apărării și pe măsură ce trece timpul, instituțiile europene înțeleg că e nevoie de o abordare mai pragmatică pentru a păstra avantajul competitiv al Europei și pentru a crea în același timp un mediu propice de afaceri care conferă certitudine uh, mediului de afaceri și care încurajează și investițiile pe termen lung. Și credem că Astfel, uh, industria va fi uh, ajutată să iasă din criza în care a intrat din, din criza, în urma crizei din 2008. FACE a fost o inițiativă foarte importantă pentru a contracala lipsa de investiții iar Uniunea Europeană a adoptat inițiative în domeniul digitalizării industriei, în domeniul economiei circulare și, mai recent, inițiativa uh, privind piața uh, unică digitală. Apoi au mai fost luate și inițiative orizontale care au uh, impact, de exemplu, Uniunea privind piețele de capital și Uniunea digitală. Președinția a organizat în pregătirea uh, președinției sale uh, reuniuni cu factori implicați pentru a uh, stabili prioritățile pentru industrie în următoarele șase luni, iar în formatul de tip trio, Uniuni Malta va, a recunoscut și eforturile depuse de că președințiile slovacă și olandeză, iar prioritățile priorității um, președinției noastre sunt în număr de trei. În primul rând, să sporim uh, competitivitatea industrială și creșterea economică, apoi să abordăm uh, această tranzacție, costurile cauzate de ea în Uniunea Europeană și apoi deschiderea porților Consiliului factorilor implicați, mai ales IMM-urilor. Și uh, în portofoliul de industrie Președinția va uh, stimula industria chimică. Președinția intenționează să aibă o dezbatere cu privire la viitorul uh, industriei chimice. cum analiza situația, starea de fapt a acestei industrii interesante, uh, logistică și transport. Un alt domeniu care este important pentru președinția noastră. Analizăm avantajele competitive pe care le are Uniunea Europeană în uh, logistică și felul cum aceste avantaje pot uh, stimula competitivitatea industrială, uh, având în vedere ce se întâmplă în, pe scena internațională, mai ales după Brexit și după ce s-a instalat noul guvern Trump în SUA. Și apoi noile inițiative de tip scale-up. De exemplu, un mediu de afaceri prielnic IMM-urilor, nu există idei deci există idei inovatoare, există uh, spirit de antreprenoriat în uh, Europa, dar multe uh, firme nu um, supraviețuiesc primilor 3-4 ani pentru că nu reușesc să folosească potențialul oferit de Europa și baza noastră de clienți. Deci noi sperăm să ajutăm aceste IMM-uri, aceste start-up-uri să creeze locuri de muncă. Dezbaterea va avea loc mai, mai, la mai, mai multe niveluri, în primul rând cu IMM-urile, oportunitățile, provocările, accesul la finanțare, aspectele strategice și operaționale, capitalul uman și construirea capacităților și Aștept cu nerăbdare să interacționez cu comisia dumneavoastră pe marginea raportul, um, raportului cu privire la startup și scale-up, când uh, raportorul va fi numit. Și îl invităm pe domnul Buzec să participe la ședința noastră uh, ministerială informală din 5-6 aprilie de la Valeta. Vom discuta oportunitățile, provocările cu care se confruntă startup-urile europene. Apoi, digitalizarea industriei. Știți cu toții că digitalizarea uh, a schimbat în mod radical producția de bunuri, uh, furnizarea de servicii și, într-o mare măsură, și felul în care funcționează administrațiile publice. Însă, astăzi asistăm la felul în care digitalizarea schimbă în mod profund industriile tradiționale și serviciile, sectorul terțiar. Digitalizarea schimbă felul în care producem autovehicule, mașini, Mm, substanțe chimice, apoi uh, schimbă serviciile bancare, serviciile financiare și consecințele sunt imense. Interacțiunile între producere și furnizare și uh, clienții s-au schimbat uh, profund. Deci, uh, substanțele chimice, aparatele medicale, mașinile sunt mai inteligente, mai interconectate și președinția continuă să uh, continue că digitalizarea industriei reprezintă o prioritate. Am citit cu mare interes proiectul de raport pregătit de către domnul Butikofer cu privire la digitalizarea industriei europene, avizul său, recunosc că ne aflăm într-o situație absurdă în care noile tehnologii ar putea uh, duce la pierderea de locuri de muncă și precaritate socială, uh, însă în condițiile în care în Europa lipsesc uh, lucrătorii calificați, însă totuși anual Europa are nevoie de 180.000 de specialiști în domeniul informaticii și de aceea o strategie privind digitalizarea industriei ar putea fi o platformă pentru succes și aici uh, ne referim mai ales la promovare, prom- uh, promovarea formării de-a lungul vieții, apoi uh, competențe digitale predate din școli, din școala primară și apoi incluse în toată programa școlară competențele digitale trebuie să fie promovată nu numai în industrie, ci și în IMM-uri și în alte sectoare. Deci competențele digitale și uh, formarea profesională trebuie să fie conjugate. Și mă apropii de uh, sfârșit. Președinția a avut un dialog cu Parlamentul European pentru ca Parlamentul să uh, participe la conferința privind the business transfers uh, care va avea loc în 15 martie la Valeta. Și aș dori să vă invit, domnule președinte Buzet, la această conferință. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim, domnule ministru, pentru prezentare. Sigur, cu mare plăcere voi veni în Malta. 5 și 6 aprilie uh, coincide cu plenara de la Strasburg. Va fi greu pentru mine, dar în 15 martie voi putea veni. Mulțumesc pentru invitație. Și acum trecem la politica energetică, la domnul Conrad Miții. Mulțumesc, dragi colegi. Sunt privilegiat să fiu aici din trei motive. În primul rând, în martie 2013 am participat la Consiliul pentru Energie, um, când Europa se confrunta cu probleme, uh, mai ales datorită provocărilor de atunci. În al doilea rând, am urmărit îndeaproape felul în care se dezvoltă Uniunea Energetică încă de la bun început și am participat la Consiliu la formularea sa și transpunerea sa în directivă și am urmărit îndeaproape evoluțiile legislative. Și în al treilea rând vin astăzi ca și ministru din partea unei țări foarte mici, cea mai mică țară din Europa, în același moment în care Uniunea Europeană are un proiect o agendă energetică foarte ambițioasă, tocmai pentru a veni în întâmpinarea îngrijorărilor cetățenilor europeni. Uniunea Europeană anul acesta va uh, uh, împlini 60 de ani de la înființare și prin tratatul de la Roma din 1958. Și tratatul acesta uh, are o importanță deosebită, mai ales în sectorul industrial, datorită cooperării statelor membre Putem spune că am construit o societate care a beneficiat de pace, de stabilitate și de bunăstare datorată pieței interne. Și proiectul, încă de la bun început, a avut energia drept motor. Și putem spune că astăzi vorbim de industrie că am depășit etapa oțelului și a uh, cărbunelui. Și însă energia este în continuare deosebit de importantă, mai importantă ca niciodată. Și domnul Buzek știe acest lucru, s-a află alături de noi. Energia întotdeauna a fost în miezul proiectului european. E ceva firesc, pentru că face parte încă de la bun începutul proiectului european. Pentru că inițial am avut CECO, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și a Oțelului. Putem spune că în 1996 Comisia a, a adoptat primul pachet energetic. Cu toții știm că până în 1990 piața energetică în Europa era dominată de oțel și de acele întreprinderi din domeniu și nu aveam o integrare a întreprinderilor. Prima directivă, în 1998, despre gaz și electricitate a încercat să deschidă puțin piața spre concurență și au fost urmate de alte directive care au desăvârșit deschiderea aceasta. Cu toate acestea, trebuie să notăm că eforturile acestea, deși salutate de întreprinderi, nu au dat roadele scontate și în continuare sectorul energetic are nevoie de o intervenție din partea uh, nivelului european pentru a supraveghea uh, producția și stabilirea prețurilor. Și avem nevoie de un regulament foarte puternic. Trebuie să transformăm structura pieței. Tocmai de aceea avem acest pachet energetic astăzi. Deși toate aceste amintiri încerc să se șteargă din memorie, este clar că domeniul în continuare este unul primordial, așa cum mărturisesc toți factorii implicați. Și e nevoie de o participare de plină a statelor membre în domeniu. Politicile energetice până în prezent au fost considerate a trece printr-o perioadă de tranziție. Și în continuare putem spune că asta continuă. Dar dacă e să ne uităm la realitate, observăm că există o situație de criză. Plecând de la faptul că două treimi din gazul european vine dintr-o singură țară de o uh, exportatoare, ne dăm seama că lipsește diversitatea de resurse, de surse de aprovizionare și că asta e o adevărată slăbiciune. În ciuda siguranței aprovizionării, e clar că avem nevoi crescânde și trebuie să conlucrăm cu partenerul de pe partea cealaltă a Atlanticului. Toate aceste elemente intervin în momentul în care încercăm să decarbonizăm uh, economia europeană și e clar că e o provocare. Este imperativ să vedem care vor fi evoluțiile ulterioare în sectorul energetic în SUA și să vedem prețurile, cum vor fi, plăti, cum vor fi stabilite și în Europa, pentru că în SUA ele reprezintă jumătate din ceea ce plătește cetățeanul european. Avem nevoie de o integrarea pieței interne energetice europene și cred că e momentul potrivit pentru a crea Uniunea Energetică Europeană. Aceasta, împreună cu pachetul legislativ aferent, vor uh, fi în atenția Consiliului, tocmai pentru a le dezvolta în așa fel încât să nu mai avem și pe viitor aceleași dificultăți uh, precum în 2013, dificultăți de aprovizionare. Trebuie să găsim diferite surse alternative de aprovizionare, trebuie să îmbunătățim competitivitatea, trebuie să liber liberalizăm piețele energetice. Și, iată, la 60 de ani după ce s-a lansat acest proiect european, sunt și eu aici din partea Consiliului și din partea președinției Consiliului pentru a participa la acest efort. Vreau să Vă asigur că președinția noastră va prelua acest subiect și îl va promova. Noi avem 28 de state membre și recunoaștem că suntem statul cel mai mic. Însă asta nu înseamnă că suntem și mai slabi, ci dăm dovadă de realism. Înțelegem că în Mediterana condițiile climatice sunt total diferite de ceea ce există în nordul Europei. Și poate nu suntem afectați așa cum a fost, a, a fost afectat nordul Europei. Înțeleg asta foarte bine. E clar că Guvernul nostru în Malta consideră energia ca fiind un subiect de vârf, o prioritate de vârf. Pentru că, indiferent cât de mică e, țara noastră, e clar că energia este un element deosebit de important pentru cetățeni. Aceștia trebuie să poată să se bucure de o surse de aprovizionare sigure. Și, într-o țară mică precum Malta, ă, e nevoie de măsuri în acest sens și înțelegem foarte bine problemele de conectare pentru că noi suntem o insulă și trebuie să ne asigurăm că există siguranță de plină în sistemul de aprovizionare. Și în acest sens e nevoie și de investiții. Și am făcut astfel de investiții tocmai pentru a ne asigura că vom avea metode de a produce energie uh, curată pe viitor. Acestea au fost constrângeri, însă transformate într-o, într-un avantaj. Și aceste lucruri pot veni în întâmpinarea îngrijorărilor uh, cetățenilor europeni care uh, sunt îngrijorați când văd prețurile mari la energie și care, evident, pot fi contracarate printr-o sporire a concurenței, a competitivității. De aceea, energia a fost întotdeauna în miezul atenției noastre și reprezintă un element prioritar în politicile guvernului nostru. e clar că trebuie să avem acel triplu A, și anume energia să fie ieftină, siguranța de aprovizionare, uh, instalațiile și facilitățile să poată să permită conectivitatea și integrarea sistemului și durabilitatea prin dezvoltarea energiilor regenerabile. Și, evident, trebuie să ne asigurăm că prețurile rămân scăzute. Sistemul energetic este important și al nostru este foarte complicat, ceea ce ne-a făcut să fim și mai sensibili la acest aspect și vreau să asigur Comisia și Parlamentul European de sprijinul de plin al Maltei față de proiectul energetic european. Nu vreau să fiu prea poetic, însă pot să vă spun că am spus toate acest lucru pentru a pune contextul președinției malteze într-o perspectivă, pentru că noi nu avem niciun fel de iluzii grandomane, ci încercăm să fim realiști. Acesta este scopul președinției malteze. Și înainte de a vorbi despre directive, triloguri și regl- regulamente și despre întreaga procedură din instituțiile europene, trebuie să ne asigurăm că dăm dovadă și de pragmatism și mai, pragmatism și mai mult decât atât că înțelegem îngrijorările cetățenilor. Energia, în fond, e vorba despre oameni, nevoile lor. Și de aceea este foarte bine să înțelegem identitatea europeană și să ne asigurăm că proiectul european este conectat cu aspirațiile oamenilor și trebuie să ne asigurăm că răspundem la întrebările pe care le tradesează cetățenii. Poate oamenii nu vorbesc așa de mult de interconectivitate, de conducte și așa mai departe, dar vorbesc despre facturile la gaz și la electricitate. Vorbesc despre căldura pe care o au în locuințe și felul în care funcționează aceste sisteme de încălzire sau de răcire. Toate aceste lucruri pot fi pe viitor modificate și Ceea ce încercăm noi să facem prin viitoarele directive și prin pachetul energetic este tocmai să răspundem la îngrijorările legitime pe care le au cetățenii. Eu sunt de părere că acest lucru este deosebit de important, mai ales în sectorul energetic, care reprezintă, de fapt, chiar miezul și centrul proiectului european. Și o acțiune pozitivă față de cetățeni în acest sens ne va permite să accentuăm eforturile noastre de a fi mai aproape de cetățeni. Și oamenii vor înțelege și vor aprecia acest lucru. Deci, Cred că și președinția noastră și restul instituțiilor trebuie acum să dea dovadă de pragmatism și să vină cu soluții pragmatice și um, uh, față de problemele cetățenilor. Și cred că putem veni aici, în acest domeniu, cu o schimbare. Și vreau să profit de ocazia pentru a mulțumi colegilor noștri, domnului comisar Canete, domnului comisar uh, Șefcovici, pentru angajamentul lor în aceste eforturi. Parlamentul European este un partener uh, deosebit de important pentru a reuși acest lucru. E vorba de uh, um, aleși direct din partea popoarelor europene și cu siguranță vi se spune de multe ori că e nevoie mai mult decât oricând ca Parlamentul să se exprime față de Consiliu și vom încerca să avem colegialitatea de care avem nevoie pentru a avansa aceste proiecte. Și prima prioritate a președinției noastre este Gaza și siguranța aprovizionării. A doua îl reprezintă etichetarea energetică și al treia reprezintă un pachet de energie curată, în așa fel încât să menținem avântul. Iar cea de-a patra reprezintă dimensiunea mediteraneană. În ceea ce privește aprovizionarea cu gaz, e clar că aceasta este o prioritate pentru președinția malteză, pentru că noi am cerut să se pună un accent deosebit pe acest subiect și deja anumite întâlniri au fost prevăzute în acest sens. Președinția malteză va continua să vină cu propuneri împreună cu uh, uh ceilalți uh, uh, care au asigurat președințiile uh, uh, înaintea noastră, țările de jos și Slovacia. Și vreau să mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o cu Parlamentul European și pentru eforturile făcute. Scopul nostru este să ajungem la un acord înainte de finalul președinției malteze. Putem spune în rezumat că președinția maldeză va face eforturi pentru a promova aceste dosare. Mai întâi în ceea ce privește cooperarea regională, acolo a existat un acord destul de exhaustiv pentru a întări această cooperare, stabilind anumite grupuri de state membre și ținând seama și de uh, uh, rețelele de aprovizionare cu gaz și riscurile ce pot fi transferabile. În al doilea rând, o întărire a schimbului de informații în ceea ce privește sursele de aprovizionare. E vorba de un mecanism care ne va permite să menținem povara administrativă la niveluri rezonabile și să promovăm de asemenea schimburi de informații la nivel comercial și să avem informații referitor și la consumul de gaz anual în fiecare stat membru pentru a avea o evaluare a nevoilor de aprovizionare pentru fiecare stat membru și pentru vecinii săi și astfel de contracte trebuie să fie ulterior notificate spre comisie, către comisie. Comisia și autoritățile competente pot solicita, în cazul în care se ajunge la acel prag critic de 40% de consum, să se uh, utilizeze alte surse de aprovizionare. Măsurile trebuie să fie în continuare proporționale. Și, evident, solidaritatea este o, o dimensiune deosebit de importantă la Consiliu solidaritatea și principiile pe care le-am enunțat cu posibilități de compensare vor trebui să permită statelor membre să țină seama de situațiile lor specifice și aștept cu nerăbdare o colaborare uh, strânsă cu Parlamentul European pe acest dosar deosebit de important, pentru că este uh, primordial să îmbunătățim securitatea aprovizionării. Și să sperăm că ne vom reîntâlni cu Parlamentul European cât mai repede cu putință. Și trec acum la etichetarea energetică și aceasta este o prioritate pentru președinția malteză. După părerea mea, împreună cu pachetul de energie curată pe care îl avem uh, în fața ochilor, asta ne va permite să avem două dosare care vor merge mână în mână și vor avansa rapid, în așa fel încât să ne putem concentra pe o energie curată pentru toți cetățenii europeni. Și astfel, președinția malteză va continua eforturile sale împreună cu colegii parlamentari pentru a găsi soluții. S-au făcut progrese însemnate până în prezent și e clar că trebuie să continuăm să ne bizuim pe această muncă. Cred că ne aflăm pe calea cea bună. Și acum, intențiile noastre în ceea ce privește pachetul de energie curată. Ne dorim o astfel de uniune energetică și am am reușit să ajungem de acord pentru anumite ținte pentru 2020 și 2030. Și vreau să mulțumesc comisarilor care au intervenit în acest uh, sens și au pus la punct acest pachet energetic despre Uniunea Energetică. Fără nicio îndoială, e vorba de uh, Uh, dosare care trebuie să fie examinate în profunzime și noi, președinția malteză, vom încerca să lansăm discuțiile pe toate aceste propuneri pentru a obține finalizarea pachetului de energie curată, eficiență, o piață a electricității, uh, guvernanță și așa mai departe. Și am cerut ministrilor din Consiliu să se întâlnească cât de curând pentru a se pronunța pe acest pachet foarte important. Cu acestea fiind spuse, noi suntem de acord că principiul eficienței energetice este deosebit de important și vom încerca să examinăm țintele uh, referitoare la eficiența clădirilor, ideea fiind să ajungem la o abordare comună la Consiliu până la sfârșitul lunii iunie. The legislative proposals of the clean energy package just mentioned. De asemenea, ne vom concentra și asupra celorlalte propuneri legislative din pachetul aer curat. Sperăm că vom uh, putea ajunge la finalizarea acestei inițiative amirale în domeniul energiei uh, cât se poate de curând. Vom uh, și suplimenta numărul de întâlniri la nivelul Consiliului pe această temă. O ultimă prioritate se referă în esență la abordarea regională, mai specific raportul și a Comisiei dumneavoastră s-a concentrat asupra platformei Euro, de gaze Euromed. Dat fiind faptul că este ultima președinție mediterană în cursul pre președinției Juncker, am considerat că trebuie să subliniem dimensiunea mediterană și de aceea am promovat această idee, iar în mai vom promova o conferință la care să participe ministrii energiei din statele membre, dar și din uh, state nemembre, pentru a stimula crearea acestei platforme. Și evident, uh, și pe dumne- și dumneavoastră, domnule președinte și stimați deputați, sunteți uh, invitați. De asemenea, în cursul prezenției noastre vom lansa și forumul insulelor mici. Vă mulțumesc pentru atenție. Planul nostru de acțiune va conține și o abordare complexă care ține de siguranța aprovizionării, accesul, dar și um, accesul uh, din punct de vedere al costurilor la prețul energiei. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și aș dori să atrag atenția colegilor că nu prea avem timp la dispoziție. Vă rog să fiți cât se poate de succinți, dar evident că ne dorim o discuție cu președinție malteză. Numele PP are cuvântul pentru început domnul Casa, care este un eurodeputat din Malta. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să formulez o întrebare pentru ministrul energiei. Ministru care a răspuns și de uh, privatizarea ENE Malta. Este faimos și în urma scandalului Panama Paper pentru că dețineți companii secrete și uh, se presupune că ați depus un milioane de dolari în aceste companii. Ne puteți explica um, de unde provin aceste milioane? Mass media a formulat aceste întrebări. Iată că astăzi aveți posibilitatea să ne oferiți întrebările pe care le așteptăm de luni de zile. Mulțumesc, doamna Dali, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, aș dori să-i urez, să le urez bun venit ministrilor Cardona și Miții. Și în calitate de membru al acestei comisii, mi-aș dori să le spun că apreciem prioritățile stabilite de președinția malteză prin programul lor. Și pentru că și eu vin din Malta, aș dori să spun că pentru țara noastră este un moment foarte important, faptul că Malta are pentru prima dată președinția Uniunii Europene. Ceea ce privește prioritățile, domnule ministru Miți, m-a bucurat să aud că vă interesează accesul micro întreprinderilor la programe. Cum veți prioritiza însă acțiunile dumneavoastră? în sprijinul IMM-urilor europene și în special a startup-urilor. Domnule ministru, țara noastră este faimoasă și pentru că s-a făcut trecerea de la uh, păcură grea la LNG. Una dintre cele mai importante legi din Uniunea Europeană este regulamentul cu privire la securitatea în aprovizionarea cu gaze. De aceea este important să ne asigurăm că toți cetățenii din Uniunea Europeană beneficiază de siguranță în aprovizionarea cu energie, în special în momente de criză. Cum anume se gândește președinția să abordeze această situație? Și unde credeți că veți găsi majoritățile necesare pentru un asemenea proiect? Mulțumesc, Claude Termes, din partea versiilor. Mulțumesc. Domnilor miniștri, eu mă voi concentra pe partea de energie și domnul Butică, se va, va interveni cu o altă întrebare. <clears throat> Eu cred că trebuie să profităm de președinția dumneavoastră pentru a sublinia dimensiunea regională în jurul uh, Mării Mediterane. Acum există o cooperare formalizată pentru Marea Baltică, una similară pentru Europa de Sud-Est, avem un memorandum de înțelegere pentru Marea Nordului, avem o bună colaborare între Germania, Franța și Benelux în acest domeniu deci, activități disparate, dar cred că trebuie să profităm de președinția dumneavoastră pentru a aprofunda colaborarea în domeniul eficienței energetice, rângerabile, rețele, piețele din jurul Mediteranei. Și aștept cu interes să mi-aduc și o contribuție în acest domeniu. Atunci când spuneți că prețurile la electricitate sunt atât de diferite pentru industria noastră față de Statele Unite, s-ar putea să fie valabil pentru gaze. datorită faptului că această indexare cu prețul țițeiului uh, nu prea se mai aplică. Se, s-a ajuns la o scădere oarecum a prețului la gaze. Deci prin eforturi politice. 25 de euro pe megawatt oră era prețul energiei electrică în Scandinavia. În uh, jur de 30 este acest preț în Germania, dacă nu avem uh, o criză în Franța. Dacă ne uităm uh, la piața din Statele Unite, mă refer acum la prețul angro, nu există o diferență de preț. Nu știu cine v-a scris informarea, dar s-ar putea să trebuiască să vă verificați cifrele. Noi ne-am făcut uh, multe dintre temele care ne reveneau în această privință în ultimii ani. Mulțumesc uh, foarte mult, domnul Silichiotis, acum din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le urez bun venit celor doi uh, miniștri care ni s-au alăturat astăzi și aș dori să mă refer la partea de industrie. Salutăm obiectivele pe care vi le-ați propus în cursul președinției dumneavoastră în ceea ce privește susținerea IMM-urilor, susținerea industriei, însă avem nevoie de planuri de acțiune concrete pentru ca aceste obiective să se materializeze. Am văzut că 50% dintre IMM-uri trebuie să-și închidă porțile deja în primii 5 ani de la înființare. E vorba de 7 milioane de locuri de muncă și situația se înrăutățește pe zi cu ce trece, pentru că se practică o politică neoliberală. Am auzit uh, deseori că IMM-urile trebuie susținute și de aceea vă întreb cum anume veți întări programul COSME pentru IMM-uri și cum vă veți asigura ca IMM-urile să aibă un acces mai bun la finanțare, la uh, dezvoltare, la cercetare, pentru că există un mare decalaj aici în politica europeană. Și câteva cuvinte despre politica energetică. O prioritate importantă a grupului nostru este ca bunurile publice să fie accesibile pentru toată lumea. Se vorbește foarte des de sărăcie energetică și noi am vrea să știm dacă există deja idei pentru un plan integrat uh, în Uniunea Europeană de combatere a sărăciei energetice. Avem deja experiență în acest sens. Există regiuni și state membre care sunt izolate de la, rețe- la marile rețele energetice. până în anul 2015. De fapt, ne presupusesem să um, le conectăm ca să nu mai fie insule energetice și am depășit deja acest moment. Acum, în ceea ce privește rezervele de hidrocarburi din um, zona mediterană, ce puteți spune în ceea ce privește o mai bună politică energetică în Uniunea Europeană. Doamna Capăl, mulțumesc, domnule președinte, domnule Cardona, domnule Miți, Pentru început, o întrebare pentru domnul Miți. În această dimineață am avut o dezbatere cu domnul comisar Sefcovic, am discutat despre acest pachet pentru energie curată, am spus că este un uh, pachet ambițios care um, ar putea să crească PIB-ul european cu 1% până în 2020 și ar urma să creeze 900.000 de locuri de muncă. În general, se poate spune că prin acest pachet, energie curată, 90% din măsurile legislative au fost prezentate și pentru Uniunea Energetică. Dumneavoastră spuneați că Uniunea Energetică este importantă și trebuie eficientizată. De aceea vă întreb dacă din partea Consiliului vă veți implica pentru o punere în aplicare rapidă a acestor propuneri legislative. Asta în cadrul trialogurilor. Și o a doua întrebare pe dom- pentru doamna Cardona. Domeniul de care răspundeți este unul foarte important, industrie și IMM-uri. Ne-ați expus prioritățile, creșterea numărului locurilor de muncă, a creșterii întărirea dialogului cu părțile interesate, în special cu imm ul Ați mai spus că în momentul de față nu există dosare legislative, e regretabil, mi se pare și mie, dar există și alte dosare care sunt relevante pentru IMM-uri și pentru celelalte companii. V-ați referit la digitalizare, la economie circulară, Uniunea Piețelor de Capital și așa mai departe. Vrem să vă întreb dacă în cursul președinției dumneavoastră se află în pregătire anumite dosare concrete pe tema reindustrializării, pentru că există și acest obiectiv concret de 20% pentru reindustrializarea Europei. Mai sunt prevăzute dosare care ar urma să fie puse în aplicare în cursul președinției dumneavoastră sau într-o președinție viitoare pentru a se atinge acest uh, obiectiv de 20%? Mulțumesc foarte mult, doamna Mezzola, acum, tot din Malta. Domnule ministru Miții, ca mândru cetățean maltez, mi se pare surreal faptul că fie singurul ministru devoalat în uh, Panama Paper, iată, stă în fața noastră ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. S-a spus că Conrad Miții a fost descoperit ca pentru faptul că a înființat o companie în Panama în același moment în care a devenit ministru și iar în acea perioadă a depus bani pe care nu i-ar fi putut câștiga în mod legal în calitate de ministru. Iată, deci, o credibilitate dumneavoastră nu există, iar prezentarea dumneavoastră de astăzi fără relevanță. Și pe mine mă supără faptul că acum vreți ca nu doar Malta, dar și întregul Consiliu să plătească pentru dumneavoastră. Cu activele dumneavoastră declarate și salariul pe care îl câștigați, cum anume vreți să finanțați un depozit de un milion, așa cum au declarat uh, consilierii noștri financiari. De asemenea, ați declarat că veți uh, genera și venituri suplimentare din alte comisioane. Puteți explica care au acestea și în final au fost trei companii deschise a dumneavoastră, a primului ministru, a șefului de cabinet a primului ministru și încă un nume care până acum a fost devaluat doar pe Skype. Ne puteți spune cine este până la urmă beneficiarul eGround Incorporated pentru că oamenii au dreptul la răspunsuri. Mulțumesc, acum urmează doamna Verna. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. Una pe politica industrială și apoi și pentru domnul Miții pe politica energetică. Parlamentul European și în special Comisia ITRE solicită deja de mult timp o politică industrială coerentă. Mă bucură faptul că ați îmbrățișat această temă și cred că și în contextul... Aici sunt. Da, și cred că și în context contextul alegerii domnului Trump e și mai important să avem o politică industrială și comercială coerentă. Datorită creșterii Uh, destul de scăzute la nivel global. Trebuie să pun întrebare cum vom avea succes cu economia digitală. Și aici um, această cerință de reindustrializare a fost și tema unei rezoluții din octombrie 2016 și, și uh, alți actori uh, susțin această solicitare. Uh, unde credeți că președinția dumneavoastră poate să solicite Comisiei Europene o propunere de reindustrializare. Din păcate, Comisia livra foarte puțin la solicitările Parlamentului European de până acum. Și să nu uităm și un alt dosar promovat de uh, Parlament uh, anul trecut și mă refer la industria met metalurgică și, și sper că nu lucrurile nu se vor opri doar la o rezoluție în Parlament. Domnule Miții, mă bucur faptul că uh, v-ați documentat uh, în detaliu în ceea ce privește politica energetică în Europa. Ați spus și că energia are de-a face cu oamenii din Europa și ați amintit și de uh, etichetarea energetică din perspectiva eficienței energetice. Aici încă suntem în trialog, însă dacă vrem să arătăm oamenilor din Europa că putem și pune în aplicare politica energetică, acest dosar devine și mai important și de aceea v-aș ruga să aveți grijă că în cursul președinției dumneavoastră ca acest dosar să și ajungă la o finalizare. Mulțumesc. Domnul Kohnicek. Děkuji, já nebudu tak obšír. Mulțumim foarte mult, uh, domnule președinte. Nu o să vă răpesc atât de mult uh, timp ca antevorbitorii. În urmă cu 30 de ani, uh, la Toplicea erau, era o fabrică de componente care avea o filială în Malta. Aș dori să știu dacă mai aveți informații despre o astfel de uzină? E prima întrebare. A doua întrebare, care sunt uh, intențiile dumneavoastră pentru a atinge, pentru a atinge obiectivele uh, surselor regenerabile? Spre ce vă orientați? Uh, spre uh, energie oriană, spre energie solară, spre geotermie? Uh, panouri fotovoltaice, sunt sigur că uh, aveți un obiectiv pentru sursele regenerabile în Malta. Mulțumesc, domnul Butikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare se adresează domnului uh, Cardona. Mulțumesc pentru faptul că ați menționat portofoliul privind digitalizarea. Sunt de acord cu accentul pe care îl puneți pe dimensiunea competențe. Aici sunt. Aș dori doar să vă spun că uh, la Parlamentul European ne-am bucurat dacă am primit contribuții la această dezbatere la Uh, comisia noastră de la factori implicați din Malta și acum fac și legătura cu o întrebare pe care doresc să vă adresez în legătură cu riscurile ca uh, unele țări terțe să se amestece în uh, industria la nivel înalt, în tehnologiile din Europa. Credeți că am putea să luăm măsuri pentru a contracora această tendință? A doua întrebare pentru domnul Miții. Domnule președinte, cum veți prezida ședințele Consiliului pentru Energie când tocmai vi s-a luat uh, în, în țara dumneavoastră acest portofoliu, tocmai datorită implicării dumneavoastră în scandalul Panama Papers? Mulțumesc. Doamna Griffin acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Miții, M-am bucurat că ați spus 28 de state membre. Săptămâna trecută, uh, Josef a spus că e o ironie că uh, Malta a, devenit, a ajuns să conducă Regatul Unit, uh, să fie în fruntea Europei. Dar noi suntem încă aici și facem ce putem cât timp suntem aici pentru toată Europa. Domnule Caton, m-am bucurat uh, de faptul că ați vorbit despre competențe și formare uh, ca prioritate pentru politica industrială. Domnule Miții, ați mai spus că energia, de fapt, înseamnă oameni. Uh, noi, grupul socialiștilor și democraților, credem că energia nu reprezintă un bun obișnuit, ci e un drept social de bază. Avem 50 de mai bine de 50 de milioane de cetățeni în Europa într-o situație de sărăcie energetică. Grupul nostru are un manifest pentru energie, vi-l vom uh, trimite și îl vom uh, lansa luni uh, la Gant. Am avut un workshop la care am transmis acest manifest. Eu, în calitate de eurodeputat nordic, m-am ridicat și am spus că nimeni nu ar trebui să aibă de ales între căldură sau mâncare și mâncare și un coleg, o colegă de Miriam Dali, a spus Tereza, în țările mediteraneene, vara, există oameni care mor pentru că nu-și pot uh, permite aer condiționat. Deci, am schimbat uh, deviza, am spus că nu ar trebui să, trebui să, faci, să, să, al, uh, să alegi între uh, încălzire, răcire și mâncare. ne puteți asigura că uh, combaterea sărăciei uh, energetice este o prioritate pentru președinția dumneavoastră? Mulțumesc! Acestea au fost întrebările din partea deputaților. Acum aș dori să îi rog pe cei doi miniștri să ia cuvântul, poate în aceeași ordine. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să folosesc această oportunitate pentru a mulțumi eurodeputaților care au luat cuvântul la această ședință. Portofoliul meu este mic, portofoliul care ține de uh, competențele dumneavoastră, însă voi împărți reacțiile în două părți. În primul rând, în ce privește IMM-urile. Bineînțeles, accesul la finanțare pentru IMM-uri, pentru start-up-uri și scale-up-uri uh, este vital. Eu am fost uh, timp de patru ani ministru al economiei, am participat la Consiliul pentru Competitivitate și în această funcție am uh, trecut pe ordinea de zi accesul la finanțare, în mod sistematic. Dar am constatat că și metodele tradiționale de finanțare nu funcționează neapărat. Bineînțeles, așa cum spunea domnul Butikofer, uh, din punctul de vedere al industriei, IMM-urile locale în uh, jurisdicțiile europene se confruntă cu concurența din uh, țări terțe. Și deci, e obiectivul nostru al președinției malteze să avem o dezbatere sinceră care să ducă la soluții, soluții pentru IMM-uri, pentru uh, startup-uri, pentru scale-up-uri, pentru a avea metode alternative de acces la finanțare. Ceea ce nu înseamnă neapărat un împrumut sau un credit de la bancă, ci uh, inițiative ce am făcut în jurisdicțiile locale prin legiferare în ce privește uh, companiile de, sau uh, firmele de familie, uh, întreprinderile sociale și așa mai departe. Iar în acest sens vom avea un consiliu informal care se va ocupa tocmai de accesul la finanțare. Vom avea la următorul Consiliul Compet o dare de seamă cu privire la startup-uri și scale-up-uri și, bineînțeles, că vom organiza o serie de uh, reuniuni tehnice în timpul președinției malteze. Deci, din perspectiva IMM-urilor, cred că, într-adevăr, înțelegem faptul că intenționăm să avem un schimb de vederi uh, pe marginea comisi- uh, comunicării Comisiei cu privire la startup-uri și scale-up-uri. Și considerăm că e foarte important ca IMM-urile să fie Uh, să fie sprijinite în Europeană. În ceea ce privește industria, cred că și aici pot să vorbesc de două capitole. Deci voi vorbi despre politica industrială și apoi voi termina cu competitivitatea industrială. Prima întrebare care se pune este ar trebui să avem o politică industrială. Însă dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani, atât Comisia Juncker, care a hotărât că politica industrială trebuie să devină parte, partea unei politici mai vaste, uh, deși aceste inițiative vizează uh, zone de politici diferite uh, sau inițiative privind piața unică, care, din perspectiva Comisiei, reprezintă un cadru pentru stimularea politicilor industriale, totuși nu avem nicio politică industrială. Și deci credem că e nevoie de o strategie pentru politica industrială și uh, președinția malteză va pune acest aspect pe uh, ordinea de zi a Consiliului Competitiv- Competitivitate. Am mai fost întrebat cum putem îmbunătăți competitivitatea industrială. Ne vom baza pe eforturile depuse de către președințiile uh, olandeză și slovacă și ne vom axa pe competitivitatea Uniunii Europene uh, în, din perspectiva țărilor terțe și pe costurile de uh, tranzacții pentru a opera în Uniunea Europeană. Deci președinția noastră, așa cum am spus și în introducere, se va axa pe industria chimică, uh, pe uh, digitalizarea industriei, uh, logistică, startup-uri, scale-up-uri și planul de acțiune în domeniul apărării. Recunoaștem că statele membre își doresc să aibă o politică industrială cuprinzătoare, iar președinția a pus competitivitatea industriei europene pe ordinea de zi a priorităților sale și sperăm ca accesul la finanțare să fie uh, subiectul reuniunii din aprilie de la Valeta. Am uh, răspuns la majoritatea întrebărilor adresate de către eurodeputați. Bineînțeles că voi uh, încheia cu observațiile doamnei Werners cu privire la Mm, ce se va întâmpla după ce guvernul Trump și-a preluat uh, mandatul. Sigur că se schimbă foarte multe, se schimbă scenariul de bază, dar, în umila mea părere, ni se oferă și oportunitate de a profita de această oportunitate, uh, de a ridica ștacheta, de a ne asigura că în sistemul nostru intern uh, devenim mai competitivi pentru că cred că acum, în momentul de față, Uniunea Europeană poate să fie uh, un factor pozitiv în uh, finanțele internaționale, în comerțul internațional și poate să fie un actor major pe plan mondial. Mulțumim! Domnule ministru, vă dau și dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să încep cu întrebarea domnului Turmes care a pus puncte foarte interesante. În primul rând, uh, dimensiunea regională a Mării Mediterane, Malta. Într-adevăr, uh, intenționează să se axeze pe această dimensiune. Credem că interconectarea uh, la nivelul rețelelor cu Africa va aduce valoare adăugată pentru Europa. Avem această prioritate, de exemplu, am sprijinit Uh, o cerere a unui uh, stat membru, Italia, pentru o legătură cu uh, Tunisia, o cerere depusă la Comisie și credem că dimensiunea euro-mediteraneană trebuie să fie menținută atât din motive culturale, dar și pentru uh, energie și, deci, pentru a ne asigura o sursă alternativă de energie uh, cu, uh, o securi- cu o aprovizionare sigură. Sigur că există niveluri diferite de stabilitate în Africa de Nord, de exemplu Libia, vecinul nostru se află într-o situație foarte tulbure, deci va fi foarte greu să uh, încurajăm astfel de inițiative deocamdată, însă s-ar putea să cooperăm mai bine cu Algeria, cu Marocul, cu Tunisia, cu Tunisia, cu Egiptul, care a făcut descoperiri uh, recente în ce privește zăcămintele de gaz. Uh, și deci în acest context noi sprijinim astfel de acorduri. La Consiliul Informal uh, din mai, din luna Malta, vom găzdui, vom invita și miniștrii din uh, Maghreb, uh, din Israel și Parlamentul European, Comisia dumneavoastră, vă, veți fi reprezentați, Consiliul, pentru a discuta cele trei platforme mediteraneane deci, uh, eficiența uh, energetică, sursele regenerabile și uh, gazul și electricitatea. Apoi v-ați mai referit la un al doilea aspect, respectiv la statistici. Noi uh, citam uh, statisticile privind comerțul cu amănuntul, dar uh, aveți dreptate cu situația din Scandinavia și în alte țări și în acest context am dorit să încurajăm uh, interconectarea pentru a ne asigura că aceste uh, dobânzi favorabile în uh, unele părți ale Europei pot să aibă consecințe pozitive și în alte părți ale Europei, bineînțeles compensând pierderile de energie și așa mai departe. Uh, eu cunosc situația țării mele, avem o interconexiune fizică între Malta și uh, Sicilia a fost lansată în 2015. Legătura funcționează destul de bine, cu câteva probleme, dar legătura între Italia și Sicilia Uh, nu este suficient de puternică, există probleme de trafic, de congestionare și dacă această uh, legătură s-ar uh, îmbunătăți, bineînțeles că efectele ar fi pozitive. Dar am înțeles observația domnului Turmes. Doamna Miriam Dali? Doamna Dali s-a referit la situația din Malta care se, ferea, se referea la gazul natural lichefiat. Uh, în mai puțin de patru ani am pornit cu această nouă sursă de energie, ce va duce nu numai la o scădere la tarife, dar și o reducere cu 50% a emisiilor și 90% a uh, particulelor de emisii. Deci avem două uzine în Malta Uh, sunt uh, mm, uzine care au consecințe concrete în viața de zi cu zi a cetățenilor noștri și vom mai avea și alte inițiative, inclusiv uh, înlocuirea acestei uzine cu un viitor oleoduc, care e foarte important pentru noi. Apoi, în ce privește dimensiunea europeană, Uh, securitatea aprovizionării cu gaz, regulamentul uh, respectiv. Există trei dimensiuni în regulament, cooperarea regională, schimbul de informații și solidaritatea. Concluziile Consiliului din decembrie sunt încurajatoare. Încercăm să acoperim uh, lacunele. Avem mai multe grupuri de lucru, le-am avut în ultimile luni și noi sperăm ca în timpul președinției noastre nu numai să începem dezbaterile cu Parlamentul, ci și sperăm să încheiem uh, acesta finalizăm acest text legislativ simbolic cu consecințe asupra vieții de zi cu zi a europenilor. Apoi, domnul Siriochi s-a mai pus câteva întrebări legate de securitatea energetică. Doamna Griffin, la fel, s-a referit și ea la securitatea energetică, la uh, sărăcia energetică. Sărăcia energetică e un aspect care ne vizează și pe noi Uh, îl vom aborda în pachetul energie. Este foarte important că, pentru că pentru prima dată în pachet figurează o definiție a consumatorilor vulnerabili. E un prim pas, nu e suficient, dar totuși e un pas important pe care trebuie să-l continuăm și Uh, vom continua uh, dezbaterile pe marginea pachetului. E foarte important și pentru noi, așa cum spuneau uh, doamna Dali și alții, au spus că cetățenii nu ar trebui să, oamenii nu ar trebui să aibă de ales între mâncare, între a se hrăni și a se încălzi sau a-și răci locuințele. Deci suntem perfect la curent cu această problemă. Doamna Griffin, vă urez mult succes la evenimentul din Cant și sper că uh, din acest eveniment uh, vor uh, emana și propuneri pozitive. Doamna Siriotis a pus o întrebare de faptul că Malta este izolată de rețea. Da, într-adevăr, există legătura de care vorbeam între Malta și Sicilia, 200 de mega vați. Sigur că trebuie să avem securitatea aprovizionării, trebuie să ne asigurăm că dacă motorul principal, generatorul principal uh, cade în padă, avem suficientă energie pentru a aproviziona țara principiul N-1, deci trebuie să ne asigurăm că putem asigura aprovizionarea cu, uh, uh, cu curent și avem uh, mixul energetic, sigur că încurajăm sursele regenerabile, uh, facilitatea APK în cazul în care uzina de aprovizionare cu gaz sau uh, legătura cu Sicilia in, mm, ajung în pană. Sigur că există inițiativele propuse de comisie și uh, noi vom continua să le sprijinim pentru a ne asigura că toate uh, țările uh, europene sunt conectate. Cineva a vorbit și despre dimensiunea este europeană, este foarte importantă în uh, Cipru și în Israel. Dorim să sprijinim cooperarea regională și sperăm ca această cooperare să se transpună în fapte. În 2014, împreună cu Comisia Europeană și cu Guvernul Cipriot, am avut un eveniment comun în Malta pentru a lansa procesul Euromed. Uh, au mai existat astfel de evenimente la Rona și vom continua uh, evenimentul din luna mai și Euromed, uh, deci vom sprijini și platforma Euromed, nu numai pentru gaz, ci și pentru sursele regenerabile, eficiență energetică și curent electric. O să răspund doamnei Capel acum, care a uh, vorbit despre propunerile domnului uh, Șefcovici, uh, energie curată pentru toți europenii. Sigur că ne dorim ca în timpul președinției noastre să avem să avem ocazia să lansăm aceste dosare împreună. Statele membre uh, Uh, analizează aceste propuneri. E, sunt, e un volum imens de legislație care vizează mai multe domenii, guvernanța, sursele regenerabile, conceperea pieței uh, uh, energiei și alte elemente care sunt foarte importante pentru ca uh, în Europa să aibă loc o adevărată schimbare. Statele membre ne cer timp pentru a parcurge toate aceste documente voluminoase. Noi ne-am angajat să deschidem toate dosarele uh, în timpul președinției noastre legate de energia uh, curată. La reprezentanța permanentă am angajat uh, personal suplimentar în acest sens. Există în medie cam un grup de lucru pentru energie uh, săptămânal, ceea ce duce cam la patru grupuri pe, săptăm- pe lună. Și din două în două săptămâni avem două grupuri de lucru, ceea ce înseamnă că avem șase grupuri de lucru lunar. Da, e o evoluție pozitivă, și avem și o viziune pragmatică și în baza ei sperăm să avem o abordare generală pentru eficiența energetică în clădiri. Sperăm să ajungem la un consens rapid. Sigur că opiniile diferă Uh, mă gândesc mai ales la directiva privind piața electricității. Unele țări își fac grijă în legătură cu mecanismele de capacitate cu cărbune, pentru alte țări există alte priorități, dar noi vom încerca să ne asigurăm că acest pachet oferă setul de instrumente pentru a face pași înainte și pentru a susține lista noastră de priorități la Consiliu. În februarie, în orice caz, sperăm că în timpul președinției noastre vom ralia și alte state membre la uh, acest proiect al nostru. Domnul Werner a spus că ar trebui să ne axăm pe chestiuni legate de oameni, cât de importantă este etichetarea energiei. Credem că uh, etichetele sau mărcile mai simple vor fi mai uh, ușor de înțeles de consumator și vor duce și la uh, stimularea unor uh, produse, vor avea și un impact pozitiv asupra mediului. Uh, există o întrebare dacă trebuie să optăm pentru acte delegate sau pentru implementare, dar există câteva tensiuni între instituții în momentul de față, însă am înțeles că mai există și alte patru texte legislative în uh, alte portofolii care au impact asupra acestui uh, dosar. Cu toate acestea, sperăm să îl finalizăm în timpul președinției noastre. Noi nu vom precupeți niciun efort pentru a găsi compromisul ideal, e momentul potrivit pentru Europa. Domnul Cochlicech, mi-a pus o întrebare în legătură cu uh, mixul de resurse uh, regenerabile din Malta. Îmi cer scuze dacă v-am stâlcit numele. Uh, avem uh, uh constrângeri din punct de vedere uh, geotermic și uh, ultimul guvern a luat măsuri pentru a ajunge obiectivele de 20%. Am schimbat uh, mixul energetic, înainte ne axam pe eoliană, dar datorită motivelor de mediu și evaluării de impact, a trebuit să renunțăm la energia eoliană și am uh, optat pentru un nou mix care se bazează uh, jumătate uh, pe energia solară, deci fotovoltaice. Folosim practic fiecare acoperiș din Malta și Apoi, uh, deci folosim parcuri solare, folosim și biocarburanții, uh, e o măsură obligatorie și uh, stocăm, depozităm energia și astfel sperăm să ne atingem obiectivele privind mixul energetic. Doamna Griffin, sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră. În ce privește consumatorii vulnerabili și sărăcie energetică, pentru mine e un subiect important pentru mine personal. trebuie să ne asigurăm că nu ne limităm doar la definiții, ci că vom obține măsuri concrete în acest domeniu. Au mai fost întrebări în legătură cu uh, situația mea financiară, mai ales uh, de la, din, din partea partidului de opoziție din Malta. Aș dori să vă spun câteva lucruri. Am fost sfătuit să spun că eu reprezint uh, statul nostru membru Însă, din respect pentru eurodeputații aici prezenți, ar trebui să vă furnizez câteva informații. First, um... În ceea ce privește aspectele financiare, uh, care au fost subliniate. Pot să vă spun că, da, într-adevăr, am, înainta, am uh, constituit un fond într-o companie și asta pentru a gestiona averea, să zic așa, familială, însă că compania respectivă așa cum a spus doamna Mețola, nu a fost făcută după alegere, că incorrect acest lucru și am documente care dovedesc acest lucru și am, cer, am cerut în mod voluntar ca să existe o analiză a acestor afaceri financiare care mă privesc și există o anchetă în acest sens, a existat o evaluare nu numai a acestor aspecte, ci a tuturor aspectelor financiare ce mă privesc. Și sunt gata să vă înaintez documentele aferente, în așa fel încât uh, să vă faceți o idee mai clară. Și există o comisie independentă care, printr-o instituție financiară, a efectuat această analiză a acelui fond pe care l-am uh, fiduciar pe care l-am uh, înființat. Și vreau să aduc aceste informații în lumina dezbaterilor noastre. Am încercat să depășesc partea de politică și de partid aici, însă vreau să vă asigur că uh, Vom utiliza la președinția malteză în mod înțelept aceste șase luni ce vor urma, în așa fel încât să ne asigurăm că vom avea siguranța de aprovizionare, energie curată, ieftină, e ceva important pentru cetățeni, va fi o adevărată revoluție și avem un pachet de energie curată înaintat de către comisie, care este complex, care e o adevărată provocare și care va necesita din partea noastră și din partea Parlamentului European să venim cu monitorizare, cu um, propuneri pentru a ne asigura că acest pachet va fi adoptat și că în Europa vom avea interconectare, vom avea aer curat, vom avea energie, vom pune accentul pe energie regenerabile și vom avea de asemenea și eficiență energetică. Mulțumesc! Thank you. Thank you both ministers. First time in history. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Cred că e pentru prima dată în istorie când Malta asigură președinția Uniunii Europene, e un moment istoric, așa că nu putem decât să vă urăm mult, mult succes pentru președinția dumneavoastră și pentru întreaga Uniune Europeană și pentru comisia noastră care este foarte, foarte angajată în toate aceste activități pe care le-am dezbătut și pe care le va promova președinția manteză. Vă mulțumesc pentru prezență. Dragi colegi, nu uitați că vă, următoarea noastră ședință ITRE va avea loc mâine dimineața la ora 9, dar peste câteva minute vom începe ședința coordonatorilor, peste 3 minute. Ședința coordonatorilor Așa că uh, ceilalți colegi vă aștept mâine dimineață la ora 9. Continuăm ședința. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Thank you. Thank you Thank you. Thank you so much.